de libertățile cetățenilor noștri europeni. Dacă vă amintiți, în iulie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în ceea ce privește supravegherea electronică în masă um, față de cetățenii europeni și ne-a cerut nouă Comisiei Libe, citez, să organizăm o anchetă aprofundată în ceea ce privește acest dosar în colaborare cu parlamentele naționale și cu experții, cu un grup de experți ale Statelor Unite și ale Uniunii Europene și de a redacta un raport până la sfârșitul anului. Deci, aici ceea ce încercăm să facem este să colaborăm cu celelalte comisii parlamentare, mai ales AFET, INTA și de asemenea și cu delegația pentru Parlamentul European pentru relații bilaterale cu SUA, apoi Încercăm să deschidem această o, audiere și către colegii din parlamentele naționale care fac parte din acele comisii parlamentare care se ocupă de acest subiect. E vorba de o discuție care trebuie să fie deschisă. Deschisă de asemenea și către cetățenii europeni, pentru că de fapt e vorba tocmai despre drepturile lor în aceste vremuri de supraveghere electronică în masă. Și, așa cum s-a spus în Comisia Libe astăzi, în această dimineață, colegul nostru, domnul Claude Moraes, a fost desemnat ca și raportor. Această numire a fost uh, realizată chiar în această dimineață și iată că avem la dispoziție mai puțin de patru luni de zile pentru a putea organiza această anchetă. Pentru că ne vom apropia repede de finalul mandatului, de aceea timpul ne, pre ne presează, în așa fel încât mandatul, um, raportul să poată fi votat în Comisia Libe în decembrie și să poată fi apoi votat în ședința plenară în ianuarie. Vreau să vă spun că avem astăzi în sală o echipă de filmare din Germania, e vorba de Indie Film, o echipă care a fost autorizată să fie prezentă în ședința noastră și în contextul filmului realizat de David Bernetz, e vorba de un documentar referitor la procesul legislativ european pe tema protecției datelor, care trebuie să se termine până la finalul acestui mandat, e bine, această echipă a urmărit lucrările noastre încă din ianuarie 2012, pas cu pas, urmărind îndeaproape felul în care creăm această, acest regulament despre protecția datelor. Întregul pachet a făcut subiectul uh, muncii depuse de noi în Comisia Libe și ei au avut deja ocazia să filmeze ședințele noastre și vor continua să facă același lucru și în continuare. Și acum, dacă sunteți de acord, putem trece la prima sesiune. Ideea fiind aici să putem discuta cu acele entități de presă și cu acești jurnaliști de investigație care au jucat un rol important în dezvăluirea supravegherii, programului de supraveghere pe care dorim să-l anchetăm. De aceea, această sesiune de lucru, această audiere, le permite acestora să ia cuvântul. Comisia LIBE Comisia noastră pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne este cea care se ocupă atât de chestiuni de securitate cât și de chestiuni de drepturi fundamentale, libertate de expresie, drept la viață privată și valorile noastre fundamentale au fost confirmate de către Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și de către Carta Drepturilor Fundamentale, care reprezintă un element important al tratatului. De aceea, în acest context, noi salutăm prezența invitațiilor noștri, mai întâi domnul Jacques Follorou. Bun venit! Domnul este jurnalist în ziarul prestigios Le Monde, care a publicat informații referitor la un sistem franțuzesc de colectare a datelor electronice de orice fel. Salutăm de asemenea și pe domnul Jacob Appelbaum, jurnalist de investigație, care a dezvoltat de asemenea și software și se ocupă și de securitate informatică și este și cercetător în cadrul proiectului TOR. De asemenea, în al treilea rând vom avea și un alt invitat, Alan Rusbridger, care nu a putut să fie prezent în mod fizic în sală și dânsul este editor șef la uh, Guardian News and Media și cu dumnealui vom organiza o videoconferință în jur de 16.30, ora 16.30, o videoconferință. După care am pregătit o videoconferință cu Glenn Greenwald, care este foarte bine cunoscut pentru că are un blog uh, informațional pe site-ul The Guardian, acceptat să participe la această audiere el fiind în Brazilia, însă, din păcate, până la urmă, această videoconferință nu a putut fi concret organizată. Și domnul Greenwald nu poate participa la audierea noastră, așa că ne vom concentra pe intervenția domnului Allen Rosbridger în această după-amiază. Apoi vom vedea cum stăm și cu timpul pe care îl avem la dispoziție, așa că mai întâi haideți să invităm pe cei doi invitați care sunt prezenți în sală în mod fizic, domnul Foloru și apoi domnul Appelbaum. Domnul Foloru, mai întâi aveți cuvântul, vă rog. Un punct de ordine. Uh, domnule președinte, am vrea să știm de ce videoconferința cu domnul Greenwald a fost anulată. Ar fi interesant să cunoaștem motivul, vă rog. It's not, one, uh, not, not been able to make it. Problem with timing. Question of timing. Din păcate, V-am spus, uh, domnul Greenwald este în Brazilia și a fost absolut imposibil să organizăm acest lucru. Însă, în orice caz, o să monitorizăm în continuare situația și să vedem dacă nu cumva putem organiza o astfel de sesiune într-un alt moment. În momentul de față suntem presați de timp în așa fel încât să ne putem termina lucrările până la finalul mandatului, până la finalul anului. Însă poate că într-o etapă ulterioară îl vom putea invita. Însă nu uitați că deocamdată avem la dispoziția noastră trei jurnaliști foarte, foarte relevanți în domeniu, așa că haideți să începem acum să le dăm cuvântul, să începem mai întâi cu domnul Folohu. Mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Câteva cuvinte din partea doamnei Natalie Le care este directoarea ziarului Le Monde, care consideră, într-adevăr, astăzi că răspunderea jurnaliștilor este tocmai să-și explice care este munca lor pe această chestiune, pe acest aspect, care în continuare în Franța este considerată a fi oarecum minor, și anume încălcările care există față de drepturile și libertățile noastre publice. În calitate de jurnalist vă pot explica care a fost uh, dosarul asupra căruia noi am lucrat și care a fost și seria de articole publicate care ne-au permis la începutul lunii iulie să dezvăluim existența unui sistem de intercepție și de stocare masiv al informațiilor și datelor personale în Franța, care, în fond, în mare parte, nu era supusă niciun unui fel de control, control administrativ sau control politic. Deci, această anchetă noi am organizat-o ca urmare a Uh, dezvăluirilor făcute pe tema sistemului PRISM, însă în Franța, spre deosebire de uh, Marea Britanie sau de SUA, toate mijloacele tehnice de care dispune țara pentru a putea intercepta uh, semnalele electronice nu se află într-o singură direcție generală distinctă, așa cum e cazul în SUA și în Regatul Unit. Mijloacele tehnice reprezintă monopolul unui serviciu de, inform- de informații, DGSE, care de fapt se ocupă de spionaj. Spionaj către exterior, dincolo de frontierele uh, Franței. Și această direcție generală, cam din 2005, 2006, 2007, deci pe o perioadă de trei ani, a primit mijloace tehnice absolut uh, extraordinare. Mijloace tehnice ce au fost finanțate de către Parlament în cadrul unei ajustări, a unei îmbunătățiri, modernizări și citez autoritățile franceze, a mijloacelor de care dispunea Franța pentru a putea intercepta semnale electronice, pentru a desfășura războiul electronic și pentru a-și asigura suveranitatea în ceea ce privește colectarea datelor și stabilirea finală a unor informații fiabile. Poate că ulterior am să revin asupra motivelor și felului în care, din punct de vedere electronic, Franța s-a înarmat. Dar subiectul, din punctul nostru de vedere, nu era să vedem dacă e bine sau e rău faptul că diferite țări occidentale, cele mai mari, în lupta lor împotriva terorismului au astfel de mijloace, ci subiectul era controlul, lipsa de control. Și ne putem pune întrebarea, cine stochează, și asta contrar celor spuse în mod oficial, cine stochează aceste date timp de ani de zile? Asta nu ține doar de DGSE, care acționează către exterior, ci există în Franța un sistem și care consideră că această bază de date, care este cea mai importantă în Franța și care este gestionată de calculatorul considerat a fi cel mai puternic, cel mai sofisticat în Franța, este de asemenea o bază de date utilizată și de alte servicii de informații franceze, care, în virtutea legislației franceze, sunt, au anumite obligații pentru că acționează pe teritoriul francez. Și acest lucru se face fără niciun fel de control din partea organismelor uh, aferente. Asta am reușit noi să dezvăluim la începutul lunii iulie. Asta înseamnă, de fapt și de drept, că astăzi anumite servicii, cum ar fi contraspionaj, contraspionajul francez sau serviciile, știu, vamale sau uh, uh, cei care lucrează la TracFin, care lucrează pe, pe informații financiare, pot contacta un interlocutor la DGS, pot cere anumite informații, indiferent despre cine, poate să fie vorba despre oameni care în principiu ar putea avea, da sau nu, legături cu terorismul, cu anumite facțiuni teroriste, sau ar putea să fie vorba despre alt tip de persoane. Însă se pleacă de la principiul că cel care cere informațiile o face pe bună dreptate, în mod întemeiat. Și cei doi interlocutori, în DCS și cealaltă instanță, nici una dintre, niciunul dintre acești doi interlocutori nu validează acest proces de colectare a datelor și de uh, uh, analiza lor. Deci acest sistem care se desfășoară în paralel, fără niciun fel de control, devine ceva similar cu ce a fost uh, dezvăluit de către domnul Snowden, spre exemplu. Deci un membru al Consiliului de Securitate care are mijloace tehnice importante la dispoziția sa de interceptare masivă și stocare masivă a datelor și care până la urmă consideră că acest lucru ține doar de propria sa răspundere la nivel executiv, deci de răspundere de a intercepta aceste date și de a le gestiona. Există, într-adevăr, în Franța o legislație, o lege în acest sens, care inițial se referea la interceptări telefonice, ascultări telefonice. Legea aceasta există în continuare și deci există instanțe care sunt uh, uh abilitate să intervină, uh, care, spre exemplu, serviciile de informații, poliția, servicii polițienești, uh, sistemele acestea de ascultare pot fi autorizate. E vorba de organismul intitulat CNCS. Însă, în ceea ce privește metadatele, acele date care sunt stocate de către DGS, e bine, această entitate, CNCS, nu are uh, nici personalul necesar, nici mijloacele tehnice și nici dreptul să consulte uh, această bază de date și să vadă exact ce se întâmplă cu datele de acolo. Faptul că noi am dezvăluit acest lucru la începutul iul- lunii iulie a dus, ca să spun așa, la prea puține reacții. De aceea ni s-a părut foarte bine faptul că am avut astăzi ocazia să intervenim în fața dumneavoastră, pentru că e ca și cum, în fond, o țară precum Franța, cu o tradiție de stat centralizat, a cincea republică, se consideră așa ca și cum până la urmă nu e chiar atât de anormal ca un astfel de stat să aibă astfel de instrumente și să le utilizeze în principiu în mod corect. Asta, de fapt, duce la un fel de ne dăm seama că acea contraputere necesară e prea slabă în Franța și ne dăm seama că, până la urmă, mass media s-au mulțumit doar așa cu discuții de natură tehnică pentru a ști care sunt acele mijloace tehnice de care dispune de GSE, știu eu, prin satelit, intercepție prin cabluri uh, submarine și așa mai departe, în loc să pună accentul pe chestiunea primordială a drepturilor, a libertăților, a prerogativelor parlamentare în domeniu și poate chiar să pună accentul și pe un alt aspect și anume de bază, și anume libertățile civile ale cetățenilor, care trebuie să fie respectate, sau ale întreprinderilor. De aceea, poate că până la urmă, noi ca și participanți la acest lucru, putem spune că singurul actor politic care are acționat e de fapt doar Parlamentul European. Și această reacție se traduce prin lucrările acestei comisii. Și atunci ne putem poate pune întrebarea dacă Parlamentul reacționează în mod atât de serios, e poate pentru că până la urmă nu e neapărat cel care va avea și cele mai multe mijloace la dispoziția sa pentru a modifica această realitate și pentru a pune capăt acestor încălcări ale libertăților individuale. Pentru că, în fond, dacă Franța, vorbesc de țara pe care o cunosc cel mai bine, a reacționat atât de puțin față de aceste dezvăluiri, chiar și cele care au fost făcute referitor la prism, în care e clar că suveranitatea Franței a fost atacată, uh, prin interceptări telefonice, prin supravegheri ale conversațiilor membrilor guvernelor și comunicări între diferiți miniștri și așa mai departe. Poate ca un fond fiecare țară are astfel de mijloace, poate nu atât de importante precum cele din Statele Unite, care au o, o capacitate financiară mult mai mare, dar putem spune că există un fel de principiu așa de disuasiune între diferitele state europene și dacă știu eu, la un moment dat Franța uh, ar intra într-un fel de logică de, de război electronic cu Statele Unite, atunci e clar că există un risc și anume ca Washington să reacționeze și să dezvăluiască într-un fel sau altul ceea ce Franța ea însă își face. Și asta uh, pe spuza vecinilor săi sau poate chiar și pe spuza Comisiei Europene. Deci, iată, acestea sunt datele care ne-au interesat pe noi. E o muncă în continuare, în desfășurare și, ca să revin la sistemul acesta francez de colectare și stocare a datelor, încă nu știm în Franța care este realitatea, care, este, care sunt acordurile care există între diferitele servicii de informații franceze și diferitele firme telefonice, companii telefonice, Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free. Nu știm dacă există astfel de acorduri, așa cum, precum cele care există între uh, Agenția Națională pentru Securitate Americană și furnizorii de servicii telefonice americane, pentru a avea această capacitate de a intercepta întregul trafic electronic. Există în continuare anumite zone neclare, incerte. Singurul răspuns pe care l-am primit ca urmare a dezvăluirii noastre venea din partea unei delegații parlamentare, e vorba de delegația parlamentară pentru informații, servicii de informații care a încercat, și spun bine că a încercat, să exercite un oarecare control asupra felului în care funcționează serviciile de spionaj francez. E o delegație care e foarte recentă, datează doar, a fost înființată doar în 2007, cu niște prerogative foarte limitate. Spre exemplu, nu pot să discute și să se întâlnească decât cu directorii serviciilor de spionaj francezi au o capacitate de comunicare a pieselor de la dosar extrem de redusă și, pe de altă parte, dacă membrii acestei delegații uh, mai au și alte funcții importante, președinți de comisii sau cum ar fi, spre exemplu, președintele Comisiei pentru Apărare, atunci e clar că au foarte puțin timp la dispoziție pentru a putea exercita și această activitate de control. Și dacă îmi permiteți în încheiere, aș vrea să mă ref- să uh, să păstrăm timp și pentru întrebări și răspunsuri, care vor fi cu siguranță o etapă importantă și interesantă. Pot să spun că în calitate de jurnalist care a discutat cu diferiți reprezentanți ai puterii în Franța, am fost uimit să văd în ce fel parlamentarii francezi, de fapt, interiorizează această situație, faptul că sunt de acord cu faptul că statul francez trebuie să aibă o latitudine de acțiune cât mai largă și că, de fapt, într-un fel, autorizează. Sunt de acord cu această încălcare a libertăților noastre, lucru care pe noi, ca și jurnaliști, ne-a uimit foarte mult. Și reacțiile demonstrează asta de fiecare dată pentru că ni se spune, ei, da, da, lăsați, nu-i chiar atât de grav. Și când discutăm cu oameni în mod concret în domeniul executiv, eu știu, președintele Republicii Franceze sau oameni care lucrează cu, pe lângă prim, primul ministru sau în alți reprezentanți ai serviciilor de spionaj și așa mai departe, care acceptă să discute cu noi, dincolo de răspunsul pe care, oficial pe care îl dau, ne spun și ne-au spus asta nu doar o dată, ci de mai multe ori. Ne spun dar vă îngrijorați degeaba, pentru că în fond cei care se ocupă de aceste lucruri, intercepția masivă a datelor, în fond, sunt oameni care au încredere, sunt, reprezintă Republica. Și cu siguranță că în cadrul Direcției Generale Servicii de Spionaj au, au, au în vedere și democrația. și că responsabilii care, din punct de vedere administrativ, participă și exercită această, această prerogativă, această competență, în fond ei au depus un jurământ pe lângă Republică și nu vor uh, uh, utiliza în mod greșit aceste mijloace tehnologice ce le sunt puse la dispoziția lor fără niciun fel de control. Deci, atât din nou, aici e vorba de o chestiune de principii. De aceea legea este importantă în acest domeniu. Pentru că am putea, eventual, să spunem că aceste mijloace de interceptare nu sunt utilizate în alte scopuri decât lupta împotriva terorismului sau lupta împotriva proliferării nucleare sau mai știu alt tip de astfel de luptă. Însă, problema e că la un moment dat, dacă nu există un control, aceste date pot fi utilizate în scopuri personale, în scopuri politice și asta s-a putut constata sub președinția Uh, lui Nicola Sarkozy, am văzut că anumite afaceri, anumite dosare, și asta a fost clar stabilit, s-a văzut clar că justiția poate fi uh, utilizată, instrumentalizată în scopuri personale, în momentul în care nu există un control. Atunci nu mai suntem într-un stat de drept și nouă, în calitate de jurnaliști, ni se pare, și probabil știți a, uh, acest lucru, și noua directoare a ziarului Le Monde e de părere că aici e vorba de un exercițiu de cetățenie, o, o afirmare a unei, uh, a unei contraputeri. Aici nu e un demers de tip militant, nu. Nu vrem să fim așa profeți sau nu, vrem doar să exercităm în mod concret și uh, cu fapte un, o vigilență. Asta vrem să facem și să sperăm că acest lucru se va putea face și cu ajutorul uh, Parlamentului European aici la Bruxelles, care ne va permite o conștientizare suplimentară. Și sunt destul de optimist față de urmarea evenimentelor uh, la nivel european, mai degrabă pesimist față de urmarea evenimentelor în Franța. Mulțumesc foarte mult, domnule Folru. Vă mulțumesc pentru că ați fost foarte concis. Și acum vă propun să trecem mai departe. Domnul Applebaum, vă rog, aveți cuvântul. For having me. It's, uh, it's... Vă mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare să mă aflu astăzi aici. Este prima oară când uh, sunt invitat la Parlamentul European. Eu am vrut să vă dau o vedere de ansamblu din punctul de vedere al cuiva care în ultimii 10 ani a tot uh, lucrat uh, în uh, domeniul sistemului TOR și care s-a specializat în ce privește supravegherea efectuată atât de către serviciile americane cât și de serviciile suedeze. Însă am fost invitat aici în calitatea mea de jurnalist de anchete, de jurnalist independent și în uh, calitatea de uh, um, subiect a acestor programe de supraveghere. Trebuie să vă vorbesc despre uh, Agenția Națională de Securitate, dar cum spuneam, vreau să vă spun și lucruri de ansamblu. Odată cu declarațiile lui Snowden, ne-am dat seama că cei de la Agenția Națională de Securitate au asemenea programe de supraveghere din motive de securitate. Dar nu este singurul uh, lucru pe care l-am aflat. De fapt, Agenția Națională de Securitate nu este singura agenție din Statele Unite care are asemenea programe de supraveghere. Lumea își închipuie că aceste programe Uh, um, aveau de-a face cu cei care la un moment dat ajungeau în uh, închisori. Dar, de fapt, nu așa se desfășoară lucrurile. Companiile, marile corporații naționale uh, cooperează cu administrația americană, fie pentru că sunt obligate să o facă în numele legislației aflate în vigoare, și în acest caz cei de la Google, de la Yahoo, de la Microsoft sau de la Skype au în cadrul rețelelor lor sau atașate la rețelele lor aceste uh, softuri de spionare și de interceptare. Și acesta este programul PRISM. Sau există registre, baze de date mult mai serioase, numite în engleză business records, deci nici măcar nu au un alt titlu și care țin de uh, servicii precum FBI-ul sau uh, CIA-ul. Dar cum vă spuneam, uh, publicul nici măcar nu este la curent cu existența acestor baze de date. Dar ele nu sunt legale din punctul de vedere al Constituției în Statele Unite. Și, practic, până la urmă, fiecare companie, fiecare serviciu are o asemenea bază de date și uneori ce fac ei este și mai grav decât ce face Agenția Națională de Securitate. Înregistrează toate tranzacțiile dacă ne gândim la prism și la câtă muncă presupune crearea unei asemenea rețele, câte servere, câte computere care sunt uh, interceptate, de fapt ne dăm seama că acest lucru nu a fost posibil decât prin infiltrarea rețelelor acestor mari companii, dar Prism, cum vă spun, nu este decât unul dintre numeroasele programe de supraveghere și interceptare care există în Statele Unite. Există și upstream, dar upstream este mai degrabă un descriptiv. Mai degrabă a, explică cum, din punct de vedere tehnologic, fac toate aceste operațiuni. E, presupune o complicitate mai, într-o mai mică măsură cu persoanele care sunt vizate, care sunt țintite, însă monitorizează toate comunicațiile care au loc cu o anumită uh, organizație, cu o anumită com companie, cu o anumită uh, entitate. În ce privește uh, tempo, e vorba despre sistemul care există în Regatul Unit și care este pus la dispoziția uh, serviciilor secrete engleze și a serviciilor de informație engleze. Ei bine, acest sistem supraveghează orice fel de uh, um, comunicare care se face pe internet care intră sau iese din Regatul Unit. Absolut toate datele care trec Uh, uh, uh, prin sistemele americane, prin sistemele britanice, deci tempora. Atunci când s-a vorbit pentru prima oară despre programul Echelon, e bine, toată lumea s-a speriat, eu însumi. Însă, eu, când am vorbit pentru prima oară despre Echelon, nu mi-am închipuit că lucrurile se pot înrăutăți dar de fapt uh, Echelon acum seamănă cu un fel de gluma unor uh, copii care se prefac că sunt hacker față de tempora. Aceste sisteme acum sunt atât de avansate, dacă ne uităm la modul în care ele sunt folosite, la modul în care funcționează, trebuie să știți că există trei faze. Există mai întâi prin faza de complicitate cu ajutorul anumitor instrumente juridice sau legale deja existente, și apoi există fazele următoare, de exemplu programul Gini, despre care s-a vorbit uh, recent în uh, Washington Post. Dar, de fapt, Gini nu este decât unul dintre numeroasele programe uh, de um, exploatare a acestor date care sunt um, adunate. Deci dacă nu vă pot monitoriza prin upstream, nu vă pot monitoriza prin Google, atunci, practic, vă piratează calculatorul. Și asta nu este decât programul Gini. Există și alte programe uh, pe care eu le cunosc, dar care nu au fost uh, uh, date publicității și aceste programe țintesc anumite softuri, anumite persoane și nu sunt neapărat teroriști sau chiar nu sunt deloc teroriști. În unele documente se arată că Terorismul nu este decât excepția care confirmă regula. Dacă există 30 de persoane vizate, una din 30 este bănuită de acte teroriste. Și acest lucru este îngrijorător, ceea ce înseamnă că până la urmă fiecare dintre noi va fi supravegheat. Și dintre, din toată populația, până la urmă, una sau două persoane este suspectată de terorism. Nu a fost nici condamnată, nu este nici măcar anchetată. Deci este primordial să ne gândim la acest lucru. Aceste persoane nu au fost în mod oficial acuzate, nu sunt date în urmărire. Persoanele care sunt țintite și care sunt supravegheate, practic niciuna dintre ele nu este bănuită de terorism. Da, există anumite excepții. Este însă important să ne dăm seama cum se leagă între ele toate aceste tehnologii, toate aceste programe. E adevărat că N-are sens să intrăm în foarte multe detalii tehnologice pentru că ne-am pierde timpul, dar există și lucruri pe care oamenii le înțeleg. De exemplu, că acest program numit cel al celor cinci ochi, pentru că știți că este vorba despre serviciile de informare din cele cinci stări, uh, țări asociate, Australia, Noua Zeelandă, Canada, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, e bine, deși au o bază de date comune și au acces la bazele de date din țările partenere, asta nu înseamnă că nu se ascund unele de celelalte și ne putem întreba în ce măsură uh, sunt proceduri democratice, în ce măsură uh, și unde se oprește amestecul în treburile interne a unei țări. Uh, și pe mine toate aceste aspecte mă deranjează. Există apoi acești uh, parteneri care sunt numiți parteneri de prim rang, de primă mână. Partenerii de primă mână sunt, evident, serviciile uh, um, de informații din țările care există în aceeași rețea. Dacă este un serviciu de informații dintr-o țară terță, ca de exemplu cel din Germania, acesta este un partener de uh, al doilea rang. Nu este foarte clar cum are loc uh, transferul de date între diferite, diferiții parteneri în funcție de categoria din care fac parte. Încă un exemplu. Există semnale cu privire la bazele de date, bazele de date a amprentelor, bazele de date a semnătorilor electronice, bazele de date a vocilor. Fiecare dintre noi avem propria voce, ai un număr de telefon, ai o adresă e-mail și așa mai departe. De fiecare dată când folosești uh, un uh, aparat, cumva se declanșează sistemul care te supraveghează și semnalul aferent ori vocii, ori adresei începe să uh, funcționeze. De exemplu, la NSA au un slogan care a apărut la Washington, în Washington Post recent unde, unde spun îi uh, supraveghem, îi monitorizăm și după aceea îi eliminăm fără proces această monitorizare are un impact uriaș asupra oamenilor. Tot ceea ce v-am descris până acum este partea pasivă a supravegherii, dar există și partea activă și, de fapt, partea pasivă a supravegherii, aspectul pasiv a supravegherii, până la urmă nu este decât un mit. Asta am vrut eu să vă spun. Lumea reală e mai rea decât în filme și există niște oameni incredibili care lucrează acolo, însă mulți au preferat ca Snowden și Thomas Bain și Bainen să devină whistleblowers. Ei sunt cei care au denunțat operațiunile active. Tocmai am aflat despre un program unde li se cere agenților NSA să se infiltreze în rețelele uh, pe care le creează oamenii între calculatoarele lor personale. Suntem în epoca digitală. V-ați gândit că sunteți urma războiului rece și au într-un film despre războiul rece când se făceau asemenea acte de uh, uh, piraterie. Dar acum există programe pentru așa ceva și care evident că nu sunt democratice, sunt secrete, uh, nu există niciun fel de control asupra lor și chiar dacă ar exista vreun control, nu are niciun sens pentru că cei care trebuie să facă uh, um, această supraveghere nu sunt foarte bine uh, um, educați. Toate persoanele cu care m-am întâlnit eu de la Congresul American, nici măcar nu știu cum funcționează lumea electronică. Ei se bazează pe asistenții. Asistenții trebuie să le printeze e mail nici măcar nu știu cum funcționează. Deci, ce fel de control poți să exercite asupra acestor programe? Arhitectura în sine a acestor sisteme este în mod intenționat vulnerabilă. Știm că, de exemplu, și la Parlamentul European au existat uh, interceptări uh, uh, a mesajelor trimise pe fax. Au existat și atacuri cibernetice împotriva instituțiilor europene. Și practic au uh, putut să treacă chiar și de acele mesaje care erau criptate. Deci, practic, ei încearcă să schimbe uh, felul în care uh, desfășoară aceste atacuri pentru că apoi să determine schimbarea întregului model informatic. Agenția Națională de Securitate nu este dependentă de legile europene și nu-i pasă de ce spune Uniunea Europeană. În momentul în care uh, spuneți că um, puteți să supravegheați sau uh, să faceți operațiuni de supraveghere sau interceptare pentru a lupta împotriva terorismului pe uh, teritoriul Uniunii Europene, uh, nu putea să împiedicați pe cei de la NSA să intercepteze și să supravegheze comunicațiile tuturor cetățenilor europeni fără să vă da seama. Au putut să facă acest lucru cu prim-ministri, cu președinți de pe teritoriul Uniunii Europene. Și în ce privește incidentul din Grecia și interceptarea uh, convorbirii telefonice, acest lucru a fost posibil pentru că persoana nu era uh, uh, pregătită ca să facă, să știe, să depisteze existența unui uh, um, program spion, a unui program de interceptare. Și acest lucru este valabil și pentru multe uh, țări europene și pentru comunicațiile așa zise la nivel înalt și care ar trebui să fie sigure. Dacă vă gândiți la planetă, Gândiți-vă la globul terestru și la toate comunicațiile uh, dintr-un punct al altul al globului terestru. Misiunea NSA este să asculte toate aceste comunicații. Dacă există comunicație prin satelit, există și alți sateliți care supraveghează primii sateliți. Dacă vă gândiți la internet, la comunicațiile telefonice, în momentul în care NSA-ul are acces la un sistem din cauza unui program de schimb de date, din cauza faptului că au o persoană uh, um, infiltrată, ascultă tot și înregistrează tot. Există și acele domenii unde niciun stat nu ar uh, comunica în mod intenționat datele aferente. Ori NSA-ul a reușit să înregistreze și amene date. Și cum au putut să facă acest lucru? Tocmai din cauza că au putut să infiltreze sistemele respective. De exemplu, în uh, depozitul din Utah au Uh, baze de date care reprezintă ani de zile de interceptare. Și atunci, ce speranță avem ca să putem să ne apărăm? Trebuie să uh, codificăm datele. Nu putem să împiedicăm să ne spioneze, dar putem să facem așa fel încât datele pe care le spionează și pe care le pot recupera și descifra nu uh, sunt atât de importante. Vă mulțumesc pentru atenție. Now, let me... Mulțumim foarte mult, domnule Applebaum, și acum haideți să dăm startul discuțiilor, dar înainte vreau să vă spun uh, care este procedura, pentru că um, peste 45 de minute avem uh, videoconferința aceea pe care am anunțat-o cu cel de-al treilea invitat, cel de-al treilea panelist, domnul Bruce uh, Bridger, șef, editor șef de la The Guardian. Avem 45 de minute așadar pentru dezbatere și aș sugera să începem dând cuvântul raportorului, raportorilor din umbră și apoi uh, permițând uh, și altor vorbitori să intervină, dar vă atrag atenția că este o audiere. Suntem aici ca să discutăm sau să adresăm întrebări uh, paneliștilor noștri nu vrem să trenăm cu declarații politice, pentru că oricum timpul este limitat. Așa că mai degrabă ne dorim să ne concentrăm pe ceea ce am ascultat, pe ceea ce am auzit din partea jurnaliștilor care au fost invitați la această audiere. V-aș sugera așadar să țineți cont de această ultimă observație. Dau cuvântul așadar domnului raportor Claude Moraes. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc jurnaliștilor care au venit astăzi în fața noastră, pentru că, până la urmă, ei sunt mesagerii uh, pe care îi cităm uh, în momentul în care ne referim la declarațiile făcute de denunțători, de whistleblower. Așteptăm cu nerăbdare și intervenția lui Alan Rusbridger. Până la urmă, uh, ei reprezintă informațiile pe care le-am obținut din partea denunțătorilor și e foarte interesant să aflăm mai multe informații. Uh, Jacques uh, Folorou, în articolele sale din uh, Le Monde, a pus o piatră de temelie a tot ceea ce facem noi acum, pentru că până la urmă noi nu ascultăm doar ceea ce s-a întâmplat cu PRISM, programul american, ci ascultăm despre ceea ce au pățit practic cetățenii europeni, ce au pățit datele acestor cetățeni, ce s-a întâmplat cu analizarea acestor date la Le Monde, s-a discutat exact despre uh, Uh, maniera în care agențiile de servicii, agențiile de servicii secrete au uh, colectat aceste date cu efecte asupra cetățenilor. În articole, dumneavoastră v-ați referit despre cum poliția și alte agenții au avut acces la date care ar uh, fi fost accesibile doar serviciilor de informații. Președintele ne-a spus că trebuie să fim succinți. Întrebarea mea este, ca jurnalist, poți ai opinie despre ce s-a întâmplat în Franța, unde a fost foarte nepotrivit ca datele să fie transmise în altă parte. Dar întrebarea este, dacă acest lucru se întâmplă în Franța, ce se întâmplă în alte state membre. E foarte posibil să se întâmple acest, uh, același lucru. Ancheta nu este să facem o, o, o comparație între ce se întâmplă aici față de Statele Unite, ci dacă se întâmplă în fiecare stat membru și dacă da, dacă există un temei juridic, de exemplu, în Franța, pentru ca uh, aceste mase de date să ajungă la agenții. Dumneavoastră aveți surse. Uh, e o practică comună aceasta în fiecare stat membru? se întâmplă în Franța de multă vreme sau nu? Și dacă da, atunci de cât timp se petrec aceste lucru, lucruri? Cu cât timp înaintea declarațiilor lui Edward Snowden? E foarte important să ascultăm declarațiile jurnaliștilor. Aceasta este întrebarea mea concretă către dumneavoastră și către Le Monde în general, uh, către domnul Applebaum. Contribuția dumneavoastră a fost atât de bogată încât am o singură întrebare. Am ascultat tot ceea ce ați spus dumneavoastră. Mă refer la proporționalitate. V-ați uh, referit la tempora, la statul membru din care provin eu. Dacă se întâmplă lucrurile așa cum le-ați descris dumneavoastră, cu ce scop se face acest transfer masiv de date? La ce se folosesc? aceste date. Se investesc miliarde în acest transfer masiv de date din cauza unor activități comerciale. Nu e doar vorba de terorism. Dumneavoastră nu ați uh, menționat țintit obiectivul. Mulțumesc, domnule Moraes, pentru că ați fost atât de concis și că nu ați deviat de la subiect. Trecem acum la raportorii din umbră și dau cuvântul domnului Axel Foss. Mulțumesc foarte mult pentru prezentările și informațiile pe care ni le-ați oferit. Pentru mine ar fi, de exemplu, util să ascult opinia dumneavoastră. Vorbitorul se întrerupe. Opinia dumneavoastră în ceea ce privește relația dintre uh, colectarea datelor pe care o criticăm și pe care nu o dorim și utilizarea acestor date? Ați putea să ne oferiți mai multe detalii. Aceste date Sunt ele utilizate pentru șantajarea altor state membre, după cum am citit pe aici pe acolo? Se practică spionaj economic? Și poate că ați putea face și o evaluare, în opinia dumneavoastră, în noile evoluții tehnologice pe care le avem, nu există oare o posibilitate mai puțin uh, invazivă de a uh, acționa, pentru că avem întotdeauna, uh, pe de o parte, securitatea generală și de cealaltă parte protecția vieții private. Și pentru mine ar fi foarte important să înțeleg dacă aveți idei despre o conciliere a celor două și dacă această idee uh, e cunoscută și serviciilor de informații cu privire la utilizarea datelor. Într-adevăr, acestea sunt utilizate doar pentru combaterea criminalității sau aveți dovezi că această utilizare este mult mai amplă? Mulțumesc. Doamna Intveld, tot raportor din umbră. Mulțumesc. Mulțumesc invitațiilor noștri, am ascultat cu mare interes și cred că întrebarea cheie a acestei anchete va fi nu cât de mult știu guvernele despre asta, e poate mai uh, simplu să spunem ce nu știu guvernele, dar de ce sistemul de, eva- de, valori, de uh, verificări și control, uh, sistemul acesta este unul lacunar? De ce nu avem o reacție? De ce nu avem, din punct de vedere instituțional, un sistem de Uh, control și evaluare care să ne ajute. Dumneavoastră reprezentați mijloacele de comunicare în masă și mă întreb care este impactul asupra acestor mijloace de comunicare, pentru că nu sunt afectați doar cetățenii, doar indivizii, e afectată și uh, libertatea presei, după cum ne-a spus jurnalistul de la The Guardian. Vă întreb, uh, ce reacție au colegii dumneavoastră la ceea ce se întâmplă? Ce reacție aveți uh, dumneavoastră uh, la nivelul uh, Breslei pe care o reprezentați, la nivelul asociațiilor din care faceți parte, pentru că și dumneavoastră sunteți monitorizați, supravegheați. Vreau să știu dacă vă simțiți hărțuiți, dacă se fac presiuni asupra dumneavoastră de la nivelul autorităților. Colegii dumneavoastră simt ei oare că ar putea fi și ar exista riscul ca și ei să fie șantajați la un moment dat, pentru că se întâmplă acum la The Guardian. Ne îngăjorează libertatea presei și uh, mă interesează dacă la nivel transfrontalier, nu doar în Europa, ci și la nivel transatlantic, nu ar fi util ca jurnaliștii să facă front comun pentru a-și uh, exercita rolul de gardian al democrației. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Albrecht, raportor din umbră. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor pentru observațiile foarte interesante care au fost făcute astăzi aici. Domnule Foloru, Dumneavoastră ați lansat o întrebare. Vreți să știți dacă există control. Dar ce înseamnă acest control? constatarea că ceva merge bine sau prost, se pune și problema fundamentului juridic. Și întrebarea mea este următoarea. Dacă dumneavoastră aveți îngrijorări de natură juridică, dacă există cazuri care apar la, care ies la lumină acum, pentru că am ascultat și opinia unui avocat cu privire la aceste programe de supraveghere și e clar că nu există compatibilitate cu cauzele de la Strasburg. Franța uh, ridică mari semne de întrebare aici și mă interesează cum privește lumea problema în Franța și cum tratați dumneavoastră aceste chestiuni. Noi uh, avem Carta Drepturilor Fundamentale, tratatele europene și acționăm în baza acestora la Parlamentul European. În ce măsură considerați dumneavoastră că Carta Drepturilor Fundamentale ar trebui să stea la baza acestor uh, programe de informații sau nu? Și deci mă interesează cum priviți uh, dumneavoastră lucrurile din perspectiva jurnalistică. Către celălalt invitat, am următoarea întrebare. Ce colaborare există între aceste programe și celelalte servicii secrete din statele membre? Dacă aveți uh, ceva informații cu privire la scorul exchi, E vorba de date de comunicare în timp real care pot fi accesate de foarte multe servicii uh, de informații. Și, până la urmă, e important să avem în vedere și pe cei care colectează datele. Pentru că colectarea datelor nu e întreprinsă de serviciile de informații, ci serviciile de comunicații. Noi avem norme de protecție a datelor în Uniunea Europeană care se aplică, de exemplu, și marilor corporații Yahoo și Google, care sunt prezente pe piața europeană. În ce măsură există dezbateri concrete despre faptul că legile europene, inclusiv legea de protecție a datelor, nu ar permite uh, Uh, publicarea de date europene unor terțe părți uh, fără asistență juridică uh, reciprocă. Cam atât din partea mea, mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Ernst, raportor din umbră, și apoi restul vorbitorilor înscriși la cuvânt. Vă rog frumos să respectați timpul alocat. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult celor doi experți. Am două categorii de întrebări. Ascultăm uh, cu atenție ceea ce ne-ați descris și mi se pare că e spart un uh, mit, uh, mitul autodeterminării din punct de vedere informațional. Și anume, și se pune problema în felul următor. Nu ce înseamnă asta pentru fiecare individ în parte, ci uh, ce înseamnă exploatarea unui drept Domnule Foloru, reprezentantul Le Monde, ce se întâmplă cu libertatea presei? Mai poate fi aceasta garantată? Cum vă protejați, de exemplu, sursele? Mai poate fi garantată o asemenea protecție pentru surse? Până la urmă nu e vorba doar despre jurnaliști. pentru că sunt vizate acele persoane care au nevoie strictă de protecție în urma furnizării anumitor informații. Și mă preocupă de asemenea și o altă întrebare. Cum i-a afectat activitatea jurnalistică? Vi se schimbă mult uh, profesia? Cum se oferă siguranță uh, nu doar jurnaliștilor, ci tuturor celor implicați uh, într-o anumită poveste? Uh, e un subiect care mă interesează în mod special. Apoi, un alt subiect Controlul. Vedem că la nivel global s-a creat o supraveghere în toată regula și e un lucru pe care nu ni l-am fi imaginat în trecut. Și atunci, mai există vreun control? Noi aici mereu solicităm control parlamentar, atât în statele membre cât și la nivel comunitar. Vrem să se exercite controlul pentru a preîntâmpina o supraveghere de acest tip. Ce se întâmplă, domnule Applebaum, cu, această, cu acest control parlamentar? E fezabil uh, și ce ramificații poate să aibă un asemenea control? Din punct de vedere juridic, ce trebuie să se întâmple pentru a contracara acest fenomen. Acest fenomen de interceptare masivă e o mașinărie a interceptărilor care există la ora actuală. Cum putem să o contracarăm sau cum putem cel puțin să o aducem pe drumul cel bun? Mulțumesc! Mulțumesc! S-au scris uh, o sumedenie de colegi uh, la cuvânt. Vă rog frumos să respectați timpul de două minute fiecare, în așa fel încât musafirii noștri să poată reacționa la întrebările punctuale adresate. Și vom începe cu domnul Coelio două minute. Alors, d'abord, je veux remercier euh, Monsieur Fleuroux. Mai întâi, vreau să mulțumesc ziarului Le Monde pentru toată munca depusă. Vreau să vă pun întrebări concrete. Cine sunt destinatarii rețelei despre care ați făcut un reportaj? E vorba despre cetățeni francezi, despre cetățeni europeni sau cetățenii din țările terțe? trebuie să știm care sunt principalele victime a sistemului, ale sistemului francez. Ați vorbit despre cooperarea între agenți ai poliției franțuzești și alte autorități care au capacitatea să meargă la DGSE și să solicite informații. Aveți informații uh, disponibile despre cooperarea cu servicii secrete din alte țări? Noi știm, de exemplu, că controlul parlamentar, controlul judiciar național a exercitat asupra serviciilor uh, uh, secrete franțuzești s-a fragilizat. Și este evident că dacă există relații și cu servicii secrete din alte țări și sunt transferate date, nimeni nu poate să controleze aceste operațiuni. Domnului uh, uh, Abel, vă mulțumesc, Applebaum, vreau să vă mulțumesc frumos pentru informații, a fost foarte util Dumneavoastră ne spuneți că spionează pe toți. Cred că Alexander Haig a fost responsabilul american cel mai înalt plasat, care a spus că uh, lumea este uh, un mixat și noi trebuie să spionăm pe toată lumea. Este de datoria Statelor Unite, pentru că sunt cea mai mare putere globală și în plus informațiile care circulă de la un serviciu secret la altul, iarăși scapă oricărui control. Ați vorbit despre cifrarea uh, uh, datelor, despre codurile care ar trebui folosite, tocmai pentru a-i proteja pe cetățeni. Ați vorbit despre acest lucru numai cu câțiva ani și cred că acum ar trebui să răspundem aceste întrebări. Cum putem să-i protejăm pe cetățenii noștri împotriva acestor rețele de spionare? Vă mulțumesc! Vielen Dank. Uh, următoarea vorbitoare, uh, doamna Zippel, care va vorbi în germană. În ceea ce privește supravegherea NSA, e vorba de uh, următoarea problemă. Cu ce obiectiv sunt colectate aceste date și ce se întâmplă cu uh, datele despre care uh, datele obținute care nu indică niciun fel de activitate criminală, teroristă și așa mai departe. Domnul Foloru uh, s-a referit și la uh, un lucru care nu apare doar în Franța, ci și în alte state membre. Independent de acest scandal, uh, Problema este că există interferențe la nivelul uh, anumitor servicii. Avem uh, serviciile polițienești, uh, serviciile secrete, care pe bună dreptate lucrează pe niveluri separate, dar mi se pare că acum există interferențe și mă interesează dacă din cercetările și discuțiile dumneavoastră ați găsit responsabili care s-au gândit nu doar din punct de vedere juridic ce se întâmplă, ci care poate se preocupă și de aspectele sociale care apar în momentul în care au loc aceste amestecuri. Domnul Applebaum s-a referit și la faptul că au existat interceptări și în Parlamentul European și nu cred că doar la nivelul faxurilor criptate. Mă interesează, așadar, în ce măsură noi putem să solicităm clarificări. Dacă putem solicita clarificări ce discuții putem purta aici uh, sau la biroul nostru sau în reuniuni închise pentru a obține informații sensibile în așa fel încât să uh, uh, avem și noi lumina asupra acestui subiect. Și o altă întrebare concretă. Dumneavoastră ați menționat diferitele programe prin care uh, sunt interceptate, colectate date. Unele programe ne sunt deja cunoscute, dumneavoastră ați menționat și alte câteva uh, pe lângă toate acestea, există și alte metode de colectare a datelor. De exemplu, registrele cu numele pasagerilor sunt doar un exemplu aici. În ce măsură, în cadrul investigațiilor făcute de dumneavoastră, ați găsit uh, uh dovezi că aceste date de comunicare uh, sunt uh, combinate cu altele, amestecate la oaltă și uh, în ce măsură rezultă un, un amestec de diferite surse? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Iacolino, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Știu cât de important a, important a fost contribuția raportorilor noștri experți, cât de important sunt jurnaliștii, mai ales cei care fac anchete. Sunt perfect conștient de acest lucru apropo de criminalitatea organizată și știm cât de important este ca poliția să aibă mijloace ca să lupte împotriva terorismului și a criminalității organizate. E vorba despre încredere, dar ce nivel de încredere, mai ales dacă ne gândim la ce a spus de domnul Applebaum și la faptul că încrederea pe care am fi putut să o avem în serviciile secrete a fost druncinată de toate aceste revelații. Reacțiile au fost destul de timide. Programul de supraveghere Prisma are propriile sale caracteristici, s-au vorbit și despre caracteristici noi, există și programul uh, Serviciului Secret francez de GSE. Acum trec la întrebări. Peste câteva zile va avea loc întâlnirea G6 la uh, nivel de ministri de interne. Uh, și vor fi invitați și reprezentanții instituțiilor europene și vom încerca să înțelegem dacă echilibrul dintre uh, nevoia de securitate și protecția drepturilor fundamentale mai este menținut. Deci, atât prima mea, cerere, prima mea întrebare ar fi următoarea. Știind că există asemenea programe de supraveghere în toate statele membre, uh, oare nu cumva am putea considera că aceste programe ne servesc și la uh, o recuperare a identității noastre europene într-un anumit fel? O altă întrebare uh, pentru domnul Applebaum. Cine se ascunde în spatele lui Snowden? E Snowden el uh, de sine stătător sau se mai ascunde și altcineva în spatele lui? Care sunt costurile operațiunii PRISM? Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Romero. Două minute. Gracias, președinte. Mi pregunta va înlasa... Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea merge mână în mână cu întrebările puse anterior de colegi. Fluxul acesta, fără control al datelor între diferite servicii de informații secrete, este evident că în anumite ocazii, în anumite țări, am avea nevoie de, o astfel de, de un astfel de schimb de date și uneori chiar ne confruntăm cu o adevărată piață de date și soluțiile ar fi să avem date cifrate, codificate, dar știm că e vorba de multe persoane care în mod individual fac acest lucru și mă întreb totuși dacă o astfel de uh, uh, codificare a datelor reprezintă cu adevărat o, o soluție, pentru că am dezvoltat o piață întreagă în acest sens. Și atunci, plecând de la această uh, informație, felul în care informațiile au fost publicate într-un ziar, uh, E bine, ceea ce n-am văzut noi este ca această îngrijorare să continue, cea care a fost manifestată inițial să poată continua, să se concretizeze, ca și cum e un fel de situație de excepție. Așa că ar trebui să ne dăm seama că acest flux fără control de date, în principiu, ar trebui să servească la lupta împotriva terorismului și atunci, într-adevăr, ar trebui să analizăm situația și să denunțăm aceste metode utilizate în lupta împotriva terorismului, pentru că există această lipsă de control și atunci, ca lupta împotriva terorismului să fie, să fie eficientă, ar trebui ca să existe și un control eficient din partea parlamentelor. Mulțumesc și acum, doamna Argentini, două minute. Please. Două întrebări, doamna, domnule președinte. Mai întâi pentru domnul Applebaum. Deci am înțeles eu bine că, de fapt, ceea ce a spus noastră, acele cinci programe Uh, există diferite state care sunt implicate și care colaborează, care se ajută unele pe altele pentru a cerceta și pentru a supraveghea alți cetățeni din alte state, tocmai pentru a putea, uh, știu eu, scăpa de prevederile legale din statele membre, ați putea eventual să detaliați puțin acest tip de colaborare între diferitele servicii de spionaj, de servicii secrete, chiar și în ceea ce privește statele membre ale Uniunii Europene. Ați menționat Germania. O a doua întrebare. Există oare indicații precum că Agenția Națională pentru Securitate Americană sau alte servicii care colectează date au reușit să intre în uh, calculatoarele serviciilor și instituțiilor europene prin sisteme botnet sau prin alte sisteme pe care eu poate nici măcar nu le cunosc care ar fi situația în acest sens? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna Morva, două minute. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru munca extraordinară pe care ați făcut-o pe această temă și aș dori să ilustrez oarecum intervenția mea cu un citat dintr-un interviu pe care l-am citit recent într-o revistă liberală maghiară. E vorba de un interviu cu domnul Rökit Conrad, un fost disident pe perioada, în perioada comunistă și care era un scriitor din opoziție și care se exprimă pe tema viitorului Uniunii Europene. Și în interviul său i s-a adresat o întrebare. Care este părerea dumneavoastră despre scandalul din Statele Unite și anume cazul Snowden? Iar răspunsul său a fost nu sunt prea îngrijorat în ceea ce privește conversațiile mele anterioare care au fost ascultate. Asta mi s-a întâmplat timp de ani de zile în perioada socialismului și se spune, da, dar nu era corect, nu? Nu era legal. Răspunsul, da, nu a fost nici corect, nici legal asta, nici să ai atacuri teroriste nu e nici corect, nici legal. Și deci, uh, ideea era că în fond el nu avea nimic de ascuns. Nu avea nimic de ascuns. Acesta era argumentul. Însă acest argument l-am mai auzit de mai multe ori și a devenit aproape un citat celebru, s-a și dat un răspuns. Întrebarea era nu dacă ai sau nu ai ceva de ascuns, ci întrebarea era dacă guvernul ne controlează pe noi sau noi suntem cei care controlăm guvernul. Și atunci întrebarea pe care doresc să o pun acum este cum aceste aspecte sunt, in, sunt legate, interacționează și în alte domenii. Pentru că am discutat despre această supraveghere de masă, în masă. Cum anume acest lucru poate să influențeze felul în care se organizează mișcarea la nivel social, lupta pentru drepturi, justiția, buna funcționare a justiției. Există vreo legătură sau eventual uh, ceea ce face Big Brother nu are nicio influență? Și întrebarea a doua pe care doream să o pun este la cele, referitor la cele spuse de uh, reprezentanții guvernului american și anume că dacă ar putea să împiedice un număr de atâtea atacuri teroriste, atunci e clar că se justifică să uh, urmărească atât de multe persoane. Ce putem răspunde la asta? Uh, Domnul Weidenhauser, mulțumesc. Uh, auzim aceste raportări și ni se face rău. Mm, pentru că totul e posibil în ziua de azi. De aceea mă bucură faptul că uh, Uh, domnul Foloru a spus că instituția noastră este una dintre puținele care se preocupă cu adevărat această problemă și atunci vă întreb, Parlamentul cum poate contribui? Uh, ce așteptări aveți dumneavoastră de la noi? Domnul Applebaum s-a referit la uh, situația denunțătorilor, whistleblowers. Și vă întreb, cum evaluați dumneavoastră rolul acestor persoane? Uh, le putem privi doar ca pe spioni sau mai degrabă ca pe eroi, erei moderne care încorporează drepturile noastre fundamentale. În al treilea rând, dumneavoastră menționați că toată această interceptare trebuie să fie excepția de la regulă, dar uh, mă interesează uh, cu adevărat obiectivul cu care se uh, colectează aceste date și apoi ce costuri cauzează aceste programe. Pentru că dacă există cifre, atunci cu siguranță acestea m-ar interesa foarte tare. Mulțumesc. Doamna Flotră. Două euh. Doamna două minute. Da, mulțumesc, domnule președinte. Când vă ascultăm, ne vine greu să credem că a trebuit mai mult de un, o lună de zile pentru a ne da seama că regimul Assad a a utilizat gaze în uh, anumite cartiere din uh, Damas și cu toate astea spionajul, uite că n-am piedicat acest lucru. Aș vrea să știu dacă aveți așa un fel de uh, informații care să ne permită să vedem dacă acest tip de colectare a datelor, de transfer masiv al datelor, a unor date personale, uh, când, care e momentul când acest lucru a început? Da, probabil că are ceva de a face cu uh, septembrie 2001 și urmarea evenimentelor de atunci. Dar aveți informații mai precise în ceea ce privește o luare de decizie concretă asupra care s-a ajuns la un acord uh, și cum anume, când. O altă întrebare referitoare la diferitele modalități de cooperare între serviciile de informații de spionaj, o parte, evident, participă în mod direct, o parte prin intermediari, altele prin agenții, prin diferite firme sau întreprinderi. Oare, din punct de vedere geografic, putem localiza această cooperare, care cu siguranță nu e o nu exclude și un fel de întrecere între aceste servicii. Cum putem să ierarhizăm toate aceste informații și să le localizăm geografic? Ați spus că nu există control parlamentar, nu există control administrativ, executivul se ocupă de asta și ține frâiele în mână. Agențiile schimbă, uh, fac schimb de informații și, de fapt, executivul găsește acele chichițe în sistem care, acele portițe de scăpare care le permite să facă acest lucru. E ca și cum, de fapt, asta funcționează așa, un fel de, ca un fel de centru, element vital care scapă oricărui tip de control administrativ, politic și așa mai departe. Și atunci, după părerea noastră, unde se află acest centru vital? Pe ce se bazează? Pe complicitate? Pe o lege a tăcerii? Sau pe ce? Mulțumesc. Și acum, spune domnul președinte, are cuvântul doamna Senisin. 70% europejczyków obawia... Doamna Senizin, da, mare parte din europeni sunt îngrijorați de faptul că datele lor personale ar putea fi utilizate în alte scopuri decât cele în care au fost colectate. Și noastră ați spus că n-ar trebui să fim îngrijorați de acest lucru, pentru că, de fapt, ă, toate datele personale ale tuturor sunt colectate și poate utilizate în scopuri diferite. Acum, o întrebare către domnul Appelbaum. S-a spus că americanii nu ar trebui să fie îngrijorați de toate aceste programe de supraveghere care, de fapt, sunt, există, dar se aplică doar americanilor, cetățenilor americani. Atunci ne putem pune întrebarea ce se întâmplă cu Franța acolo nu prea exista niciun fel de reacție în momentul în care astfel de dezvăluiri au avut loc. Spre exemplu, referitor la mașini, uh, Oare aceste supravegheri se pot aplica și altor cetățeni decât cei francezi? Se pot aplica altor cetățeni decât celor americani? După părerea dumneavoastră, această supraveghere masivă care a fost dezvăluită servește căror scopuri? Lupta împotriva terorismului și Păi, de fapt, până la ce grad servește aceste lupte și de unde mai departe ar putea servi altor scopuri decât lupta împotriva terorismului. Sau poate nu cumva lupta împotriva terorismului este doar un fel de pretext pentru a crea o lume descrisă așa cum a fost descrisă în cartea 1984. Domnul Bronx. domnul Applebaum a spus că oamenii se află sub supraveghere și o supraveghere mult mai mare decât cea necesară pentru lupta împotriva terorismului. Și asta o spune un jurnalist de investigație. Și aș vrea să știu care sunt alte, celelalte criterii pe care le utilizați. Uh, Cui este dezvăluită această informație? Către serviciile secrete? Către guvernul actual? Ar putea fi utilizată această informație în scopuri uh, interne? E pentru a crea locuri de muncă în domeniul public care să fie, știu eu, uh, legate de anumite organizații și asociații care sunt sub supraveghere? Uh, Uh, e utilizată această informație pentru a obliga anumite persoane să devină informatori ai serviciilor secrete, pentru a forța anumite persoane să facă anumite lucruri. Așa că aș vrea să știu, după părerea noastră, am ajuns oare într-o situație în care avem un guvern autocrat care utilizează aceste sisteme de supraveghere în lumea aceasta modernă, în anumite scopuri? Evident că aceste date nu sunt utilizate doar pentru a studia oamenii, uh, în principiu e vorba de asociații și organizații care în principiu nu sunt prea periculoase, ci mai degrabă pentru a perturba felul în care funcționează anumite organizații și asociații. Și asta, oare, am putea ne, ne putea întreba dacă serviciile de spionaj într-o țară ar putea, în mod deliberat, să transmită altor servicii secrete și de informații niște date false. Spre exemplu, cum ar fi armele de uh, uh, uh distrugere masivă în Irak. Și atunci, cum anume cei care se află sub supraveghere ar putea să și dea seama că se află sub supraveghere. Și în final îmi pun întrebarea, cum anume ar putea să fie redactată pe viitor legislația în așa fel încât o supraveghere legală, corectă, să poată fi uh, făcută în cadrul luptei împotriva terorismului, în așa fel încât să putem combate și preveni supravegherea ilegală. Are acum cuvântul domnul Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. Iată o situație neobișnuită, pentru că eu înainte am fost jurnalist și după această perioadă, aproape timp de patru ani de zile, am uh, observat reacțiile. Unele au fost foarte sobre, foarte corecte, altele au fost mai degrabă de natură isterică. Și am observat de asemenea și felul în care au reacționat agențiile și serviciile de spionaj și de informații, plecând de la mijloacele pe care le aveau și plecând și de la baza legislativă care exista. Evident că în spațiul cibernetic lucrurile sunt diferite. Nu putem spune, uite, aici se termină spațiul cibernetic, eu știu, irlandez sau altul, și aici începe cel american. Nu, lucrurile sunt diferite. Și deci, am putea spune că avem un fel de legislație semi-internațională care ar trebui să se aplice acestor organizații de spionaj și de securitate și de informații. Acum, aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere în acest sens. Mulțumesc! Și acum are cuvântul colegul Borghezio. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că dăm dovadă de ipocrizie noi, oamenii politici, pentru că ne prefacem că suntem revoltați și chiar și organele de informare nu sunt foarte diferite poate cu excepția um, oratorilor noștri care pun punctele pe ei, dar atunci când vorbim despre scandalul acestor revelații, și uh, ne prefacem că suntem îngrijorați și alarmați, uh, nu facem decât să, cum spuneam, să fim ipocriți, pentru că aceasta este ordinea mondială. E normal să existe controlul total al informațiilor, controlul total al persoanelor uh, și poate și a gândurilor într-o bună zi. Iată ce vreau să spun de la bun început. Acestea fiind spuse, acum vreau să întreb pe oratorii noștri dacă, în urma analizei serioase și aprofundate pe care au făcut-o acestei tehnologii și acestor sisteme, nu și-au pus o problemă în felul următor. Ce elemente de răspuns au găsit? Dacă există o caracteristică comună acestor revelații, a acestor scandaluri, nu este că există o putere secretă. De fapt, ce ne frapează, literalmente, este faptul că serviciile secrete, uh, nu, nu, deci ceea ce ne frapează nu e faptul că serviciile secrete strâng date, ci ne întrebăm ce fac cu ele. Cine are control asupra acestor date? Ce se face cu ele? Da, mai mult ca sigur există un impact uriaș asupra um, politicii, asupra economiei, dar care este scopul final? Atunci când știm că anumite hotărâri importante sunt luate de către niște organisme complet secrete sau parțial secrete, ca de exemplu Bilderberg, nu puteam să ne mai punem uh, Uh, problema um, extinderii pe care a luat-o acest control mondial. E clar că aceste puteri secrete sunt cele care influențează deciziile aparent democratice pe care le iau regimurile noastre la putere. După cum ați constatat, un număr foarte mare de colegi au avut ocazia să ia cuvântul. Nu uitați că avem și o videoconferință planificată cu cel de al treilea orator al uh, zilei. E vorba de domnul Alan Grosfitcher, jurnalist din partea The Guardian, așa că nu putem să depășim uh, timpul alocat. Deci va trebui să fim foarte preciși la ora 4 și jumătate. Așa că vă sugerez să avem acum A, deja suntem gata pentru videoconferință. A, aș fi sugerat să ascultăm mai întâi câteva răspunsuri din partea invitațiilor noștri, domnul Folohu și domnul Applebaum. Atunci se pare că nu se poate, așa că haideți să avansăm. Trecem acum direct la cel de-al treilea invitat. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră, domnul Rusbriger, și vă mulțumim pentru faptul că sunteți gata să dialogați cu noi prin acest uh, Uh, sistem de videoconferință de a ne împărtăși opinia dumneavoastră și uh, munca dumneavoastră în calitate de editor șef la ziarul The Guardian. Dați-ne voie mai întâi să vă salutăm, așa cum am făcut-o și pentru oratorii precedenți, și am vrea să amintim tuturor colegilor aici în sală faptul că ziarul The Guardian a publicat în această vară date referitor la pro programul Agenției Naționale Americane pentru Securitate uh, și diferitele programe desfășurate de aceasta, precum ar fi Tempora. E ceea ce se numește acum, de fapt, acel Miranda caz. Uh, de fapt e Miranda caz uh, numărul 2, pentru că a existat deja o hotărâre a Curții de Justiție în anul 1966, dacă nu mă pe această temă, Miranda 1. Deci sunteți martorul cel mai potrivit pentru a ne uh, Uh, explica toate aceste lucruri. Vă mulțumim pentru prezență și dacă puteți să faceți acest lucru în 15 minute, atunci asta ar însemna că am mai putea avea întrebări suplimentare pe care să le putem pune înainte de a ruga pe primii doi oratori, domnul Folohu și domnul Applebaum, să răspundă și să reacționeze la întrebările pe care le-au ascultat până în prezent. Așa că acum, domnule uh, Râspricer, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc și vă mulțumesc pentru că îmi permiteți să particip la aceste discuții. Mi se pare deosebit de important că această audiere are loc. Aș vrea să vorbesc despre trei aspecte natura acestei dezbateri, vreau să vă încerc să vă informez despre cum am făcut noi um, um, ancheta și apoi aș vrea să spun câteva cuvinte despre rolul pe care l-au legiuitorii și parlamentele îndeosebi. Principalul motiv pentru care noi am scris aceste articole și de ce subiectul este relevant se poate rezuma astfel. Serviciile de informații, serviciile secrete acum supun populația întreagă unei supravegheri. Și este un, o noutate și nu s-a discutat suficient despre această noutate. Toată lumea, inclusiv președintele Statelor Unite, spune că trebuie să existe o dezbatere dar încă nu se știa pe ce bază să se poartă această dezbatere. De unde și rolul pe care trebuie să-l joace reporterii și de motivul pentru care multe țări încurajează această activitate de raportare sau, din potrivă, încearcă să o sufoce. Vreau să vă spun cum a apărut această poveste și de ce am hotărât să anchetăm și să raportăm care au fost provocările care au fost răspunderile, cine și cu ce a fost responsabil. Toată lumea cred că știe că pe la mijlocul lunii mai am fost contactat de Edward Snowden. E important să înțelegeți faptul că el a luat contactul cu Grant Grimold, care este ziarist la The Guardian, dar face parte și din această nouă sferă de informare digitală, uh, FIDA State. Glenn um, Glingold este avocat, este blogger și este și ziarist. Și el a fost contactat de Edward Snowden, deoarece pe blogul său și în articolele sale întotdeauna dădea dovadă de simț de răspundere și avea articole foarte bine informate. Și de aceea cred că Snowden a considerat că era o persoană uh, care va scrie despre aceste lucruri în mod responsabil. și blogul său este uh, citit de numai puțin de 80.000 de uh, persoane. Deci, cum spuneam, el face parte în același timp din această nouă lume digitală și și uh, este partea um, ziarului The Guardian. Care este subiectul? Faptul că comunicațiile sunt interceptate și că state și agenții pot să asculte totul, tot comunicațiile scrise sau vorbite trimise pe e-mail, trimise prin SMS și așa mai departe. Și trebuia să ne întrebăm dacă noi, ziariștii, mai putem să spunem că, putem să avem, că avem surse confidențiale și dacă mai putem să le protejăm. Și au avut loc evenimente peste tot și la Hong Kong și în Rusia și la Londra și se puneau multe probleme, inclusiv de natură juridică. Există însă legi foarte diferite în America față de cele din Anglia, de exemplu. În momentul în care am examinat materialele ce ne-au fost comunicate, ne-am pus întrebări în ce privește securitatea a trebuit să facem evaluări foarte uh, atente a implicațiilor exploatării acestor materiale. Încă de la bun început am hotărât că nu vom publica nimic care să permită identificarea unor agenți care să compromită operațiuni sau care să uh, facă în așa fel încât să fim uh, catalogați ca ziar uh, care a căutat un pont. Am vrut să dăm dovadă de simțul răspunderii în atitudinea noastră și, practic, 90% dintre materiale, înainte de a le publica, am contactat mai întâi agențiile și guvernele cu pricina pentru că, încă o dată, insist asupra faptului că am vrut să dăm dovadă de simțul răspunderii în activitatea noastră de raportare. La un moment dat, ne-am lovit de aceste aspecte legale și juridice din diferitele țări și atunci redactarea articolelor devine practic imposibilă pentru că riști tot timpul să încalci una dintre aceste legislații. Și sper că dumneavoastră, ca putere legislativă, când mă ascultați, să vă dați seama că noi uh, avem toate motivele să nu fim de acord cu felul în care a fost folosită legislația pentru a ne împiedica să facem această raportare de informație. De exemplu, uh, s-a folosit legislația de luptă împotriva terorismului pentru a-l reține pe uh, David Moranda, care făcea parte din echipa de la The Guardian, și apoi am fost ținta unor amenințări directe din partea guvernului britanic, care ne-au spus că vor folosi această lege ca să ne împiedice să mai uh, avem acces la aceste materiale sau să le publicăm. Iată de ce acum colaborăm cu parteneri americani, deoarece legislația americană și în special primul amendament oferă o protecție mai robustă pentru acest tip de campanie de informare decât se întâmplă în Londra. Articolul 10 din legislația britanică nu seamănă cu amendamentul 1 din Constituția americană. Pentru că nu poți să oprești publicarea unor materiale uh, um, în mod anticipat în Statele Unite și noi am profitat de acest mediu de care se bucură activitatea ziaristică în Statele Unite și am vrut să ocolim aceste situații uh, um, des întâlnite în Europa în care guvernele pot să împiedice ziarele să publice anumite materiale. Iată cum am încercat noi să lucrăm cu aceste materiale au existat, cum spuneam, chestiuni legate de securitate, securizarea comunicațiilor și așa cum am mai subliniat, a fost o muncă de echipă. Există mai mulți reporteri și um, editori care au lucrat împreună cu colegul Glenn Greenwald, care s-au folosit de experiența sa, de cunoștințele sale și au avut nevoie și de ajutor de, de, de la specialiști în IT și de la juriști. Am vrut să facem jurnalism în interesul publicului. Vrem să putem să continuăm să o facem. Sunt convins că vom avea de tras multe ponoase pe plan juridic la sfârșitul întregii povești, dar un ziar trebuie să fie pregătit să plătească asemenea facturi, între ghilimele fiind spus, și noi am cooperat foarte bine cu colegi precum cei de la New York Times, pentru că astfel am putut să publicăm acele materiale care nu ar fi putut să vadă lumina tiparului în Regatul Unit. Vreau acum să vă explic de ce cred că a meritat efortul având în vedere toate provocările și toate dificultățile pe care vi le-am pomenit, de deci ce era important ca un ziar să facă uh, un, cu simțul răspunderii o asemenea activitate de informare? Mă întorc de unde am început. În lumea trecutului se spionau statele între ele. Era o activitate bine țintită. Oamenii foloseau tehnici bine puse la punct ca să-i spioneze pe alții. Ce se întâmplă în ultimii 10-15 ani? Acum trăim într-o lume în care există un parteneriat între state și există cooperare. Și ne dăm seama de anvergura acestor parteneriate datorită materialelor pe care le-a comunicat Edward Snowden. Este o, o recoltare de informații pe scară largă, ceea ce ne face să credem că practic oricare dintre noi este supravegheat. Și acest lucru nu poate să se întâmple dacă nu toată lumea este de acord. Numai că populația nu este de acord și noi nu putem să fim de acord dacă nu suntem informați. Nu poți să ai o asemenea dezbatere precum cea de astăzi din Parlament dacă nu ai uh, uh, un punct de plecare. Deci, practic, pe de o parte, guvernele au încercat să împiedice ziarele să publice aceste materiale și, pe de altă parte, organizați o asemenea dezbatere. Eu salut faptul că chiar și ieri președintele Obama a spus că era nevoie de o dezbatere pe această temă. Faptul că poți să faci anumite lucruri nu înseamnă că și trebuie să le faci. Și dacă recunoști că ceva nu e bine, poți să discuți, dar nu poți să o faci în absența informațiilor adecvate. Trebuie să existe un echilibru, toată lumea este de acord cu acest lucru, că avem nevoie de un echilibru între protecția vieții private, libertatea de exprimare, securitatea, libertatea de asociere și capacitatea de a informa. Tot suntem de acord cu faptul că trebuie să existe un echilibru, însă segmentul securitate din această ecuație pare să fie cel preponderent, cel care are întietate. În numele securității ni se spune nu trebuie să publicați nimic. Am avut oficiali din uh, guvernul britanic care ne amenințau. E, nu statul trebuie să le spună ziariștilor când să se oprească. Dezbaterea trebuie să se poarte. E o dezbatere de care avem nevoie dacă vreți să obțineți autorizația de la oameni să folosiți aceste noi uh, sisteme de supraveghere pe scară largă. Viața digitală nu poate să existe fără jurnalism. Salut faptul că ați avut inițiativa organizării acestei dezbateri și orice putere legislativă în orice țară care a fost uh, uh, conștient de aceste metode de supraveghere în masă ar trebui să uh, um, reacționeze. Pentru că atunci când au loc asemenea operațiuni, e clar că cei care strâng date, cei care supraveghează, uh, activează pe deasupra legilor. Sunt cu un pas înaintea puterii legislative. Și există coduri secrete. Și membrii Congresului sau membrii comisiilor parlamentare ar trebui să se gândească dacă puterea lor de, de, de control democratic a fost bine exercitată, dacă a fost suficientă în trecut și cum ar putea să o îmbunătățească pe viitor. Am vrut să insist foarte mult asupra acestor aspecte, că avem nevoie de a purta aceste dezbateri, că este nevoie de un jurnalism responsabil, că trebuie să putem să discutăm despre aceste materiale atunci când acestea sunt date publicității, chiar dacă acest lucru comportă riscuri și cheltuieli și dificultăți. Legiuitorii trebuie să protejeze acest tip de jurnalism și să încurajeze asemenea dezbateri. Vă mulțumesc! We thank you for your work. Mulțumim foarte mult pentru activitatea dumneavoastră. The Guardian este un actor cheie în uh, comunicarea în masă și Exact asta vrem să subliniem și noi în uh, aceste discuții. Mulțumim pentru participare și contribuție la această audiere, la, la această anchetă până la urmă. Vă atrag atenția că va avea loc și o a doua sesiune programată pentru ora 5 pentru a uh, evalua uh, activitatea Comisiei Temporare cu privire la interceptarea Echelon. Uh, avem o prezentare din partea lui Carlos Coelho, Gerhard Schmidt și Duncan Campbell, cei doi din urmă, cel din urmă reprezentând din nou domeniul jurnalistic. Dat fiind că timpul uh, în care suntem în videoconferință este limitat, deschidem acum o scurtă, scurtă sesiune de întrebări care vor fi adresate uh, invitatului nostru Rusbridger prin videoconferință, după care ne întoarcem la uh, ceilalți vorbitori, domnul Foloruș, domnul Applebaum, în așa fel încât și aceștia să reacționeze înainte de cel de-al doilea panel. Vreo trei întrebări, după care uh, Uh, vă vom mulțumi că ați participat și uh, vom trece la uh, ceilalți doi invitați care să reacționeze la întrebările auzite anterior. Desigur, domnul Moraes, raportor, intervine primul. Domnule Rusbridger, mulțumesc foarte mult că uh, Uh, ne-ați acordat acest timp. Toată lumea știe că The Guardian a jucat un rol cheie în, uh, acest, în această poveste cu uh, denunțătorul Edward Snowden și mulțumită lui The Guardian au ajuns la lumină mai multe informații, s-au asumat anumite riscuri. Întrebarea mea este succintă. Știu că um, o adresez nu doar în numele meu, ci și numele colegilor care nu au ocazia să intervină. La Strasburg vom uh, face o declarație în ceea ce privește cazul Miranda. Uh, știu că s-a bucurat de atenție uh, la nivel global, mai ales uh, la uh, nivel european. E vorba de legi antiteror care au fost aplicate în Regatul Unit într-o măsură disproporționată față de o persoană care deținea informații în legătură cu The Guardian. De asemenea, hard discurile au fost distruse la The Guardian. Dumneavoastră a fost parte a acestor două incidente separate. Și întrebarea mea către dumneavoastră este următoarea dat fiind ceea ce ați făcut dumneavoastră ca editor, ca uh, jurnalist cu simțul răspunderii, dat fiind ceea ce s-a întâmplat la The Guardian, ce efecte au toate aceste lucruri asupra jurnalismului în general, asupra dumneavoastră în particular, are cumva un efect de descurajare a jurnalismului și a libertății presei? Asta este prima întrebare. Și acum a doua întrebare. Dumneavoastră v-ați referit la care este viitorul și încotro vă îndreptați. Uh, Uh, ați spus că a avut loc dezbaterea și că vi s-a spus că acum uh, trebuie să puneți punct. Dar dumneavoastră unde vă îndreptați? Vă axați pe noi ca forță de legiferare să facem noi ceva? Sau veți uh, oferi și mai multe informații, că veți căuta și mai mulți denunțători? Sau faceți o campanie pentru amendarea legilor? Ce cale veți aborda? Acestea sunt cele două întrebări pe care știu că mulți dintre colegii mei vi le-ar fi adresat dacă ar fi avut timp. Mulțumesc! Domnul Axel Foss are cuvântul acum, plus alte două cereri de intervenție, doamna, domnul Albrecht și doamna Vergiat. Vă sugerez să vă limitați la un minut, pentru ca și domnul Rosbridger să poată să vă ofere un răspuns. Deci intervenții de un minut foarte, foarte la obiect. Riscăm să nu ne încadrăm în timp, așa se întâmplă întotdeauna. Ca de obicei, suntem mult în uh, urmă cu programul. Axel Foss. Mulțumesc. S-a menționat libertatea presei, libertatea jurnalismului. Dumneavoastră nu aveți senzația că libertatea presei se confruntă cu anumite uh, limite, unde e afectată și siguranța. De asemenea, nu aveți impresia că controlul intern la serviciile secrete nu există sau cu atât mai puțin un control parlamentar? Și apoi m-ar interesa dacă The Guardian a trebuit să, trebuie să și plătească pentru acest gen de informații. Mulțumesc. Domnule Intveld, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Rosbridger, mulțumesc pentru contribuția foarte interesantă. Ați menționat sancțiunile juridice. Veți uh, cere sancțiuni guvernului pentru maniera în care uh, ați fost obligați să vă distrugeți uh, calculatoarele sau mai degrabă ei v-au distrus calculatoarele? Sunt curioasă de ce colegii dumneavoastră din Europa nu sunt foarte îngrijorați. Sunt unii îngrijorați, dar nu mulți. De ce nu e lumea îngrijorată de situația jurnaliștilor, pentru că jurnaliștii acum uh, ies în față și își cer drepturile. Și nu în ultimul rând, considerați că ar fi nevoie de o salvgardare europeană a libertății presei? După cum spuneați, în Statele Unite această libertate este mai robustă. Și, în ultimul rând, mă frapează un lucru. Aceiași oameni care s-au uh, opus unui control mai stringent al presei uh, sunt și cei care au uh, cerut distrugerea hard discurilor. Care e situația dezbaterii în Regatul Unit? Domnul Albrecht acum, insist, un minut. Trebuie să-i ascultăm și pe invitații anteriori. Vă rog. Mulțumesc, domnule Rospriger. O întrebare am către dumneavoastră. Ați menționat că nu tot ceea ce este posibil din punct de vedere tehnic trebuie să fie și permis. Un sistem care, la nivel generalizat, captează toate uh, telecomunicațiile și le analizează, le interceptează. Cum poate fi acesta aliniat principiilor unei, uh, unui jurnalism, principiilor jurnalismului liber și democrației libere? Doamna Vergia. Euh, da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint, pentru că întrebarea mea e asemănătoare cu cea a doamnei Intveld. Într-adevăr, dumneavoastră ați spus că sistemul de protecție al jurnaliștilor în Statele Unite era mai eficient și public, demonstrați acest lucru prin faptul că se publică în Statele Unite niște informații care nu pot fi publicate în Regatul Unit. Și astfel ne-ați atras atenția asupra faptului că jurnaliștii ar trebui să fie mai bine protejați prin măsuri mai eficiente deci că jurnaliștii trebuie să fie protejați. Și atunci aș vrea să vă întreb, ați avea eventual două, trei propuneri pe care le-ați putea face concret în materie de legislație europeană și atunci care ar putea fi prioritățile din punctul nostru de vedere, asupra cărora ar putea să punem accentul? Mulțumim, doamnă Vergiat. Domnule Rosbriger, vă dăm cuvântul și mulțumindu-vă pentru răspunsul și pentru timpul alocat. Să-mi uh, iertați abilitățile lingvistice, voi uh, răspunde la uh, întrebări în uh, engleză. Mă poate ajuta însă cineva cu cele două întrebări care mi-a nu mi-au fost adresate în uh, engleză, fiindcă nu am avut traducere. Așadar, în engleză acum. În ceea ce privește efectele acestor intervenții asupra jurnalismului, utilizarea legislației antiteror și uh, amenințările care există, nu pot decât să spun că, da, efectul e unul descurajant și obstrucționează jurnalismul. Un blog al unui fost agent CIA spunea că aceste tehnici au menirea de a încetini sau intimida jurnalismul. Nu pot să mă refer la motivele pentru care se întâmplă asta, dar ideea este că efectul utilizării unei legislații nepotrivite este acela de a descuraja jurnalismul adevărat. Iar în ceea ce privește chestiunea denunțărilor, whistleblowing, nu știu ce să spun, Occidentul încurajează un anumit tip de whistleblowing. Și aici e o lipsă de simetrie. Să uh, dezvăluim secretele lui Snowden, dar nu și ale denunțătorilor din China. Ne-ar plăcea însă să avem uh, denunțători din China, din Rusia, din uh, Iran, dar trebuie să analizăm diferitele semnale. Dacă îi închidem în vest uh, timp de 60 de ani pe denunțători, semnalizând astfel ce părere avem noi despre aceștia, cum am putea noi să încurajăm pe cei din Rusia sau China sau alte state să vină în față să vorbească cu Guardian, bucurându-se de protecția conferită uh, prin amendamentul 1 în SUA sau uh, articolul 10 în uh, Uniunea Europeană. În India s-a publicat un articol interesant despre uh, whistleblower care și-au pierdut viața în acel stat. Așadar, actul denunțării, dezvăluirii de informație este un act care merită să se bucure de un grad ridicat de protecție. Există aici o combinație. Aplicarea de legi punitive uh, împotriva uh, denunțătorilor, uh, aplicarea de legi ne la locul lor pentru a-i reduce la tăcere pe jurnaliști. Guvernele occidentale ar trebui să se gândească ce semnal transmitem noi restului lumii comportându-ne astfel. Acesta este răspunsul la prima întrebare. Și apoi, uh, cealaltă întrebare în engleză a fost dacă The Guardian va uh, cere uh, sancțiuni, aplicare de sancțiuni celor care au pe, pentru distrugerea calculatorilor. Nu, a fost un act voluntar al meu pentru a uh, preîntâmpina stoparea activității mele de jurnalist. Am avut oricum copii făcute, după cum am uh, și spus guvernului britanic, copii uh, stocate altundeva în lume. Iar în ceea ce privește de ce nu s-au manifestat îngrijorări mai mari în Europa, reacția a fost uh, diferențiată. Anumiți editori uh, și-au manifestat sprijinul, la fel și organizațiile de lib pentru liberă exprimare. Uh, În ceea ce privește reacția din Regatul Unit, poate că oamenii nu fac un pas înapoi și să privească lucrurile în ansamblul lor, să vadă imaginea de ansamblu, să-și dea seama că guvernul, prin comportamentul său, constrânge jurnalismul. E clar că e nevoie de o dezbatere. Aici, sigur că lucrurile diferă în funcție de cultura națională. Și da, apar probleme în momentul în care există asemenea abilități de interceptare. Și aici, iarăși, e o chestiune de cultură individuală și de maniera în care oamenii sunt uh, informați și preocupați. În anumite state însă ă, sprijinul pentru ceea ce a făcut The Guardian a fost enorm. Sprijinul pentru Glenn Greenwald de asemenea și pentru Edward Snowden. Cred că răspunsul a fost, da, diferențiat, însă poate și din cauza cazului Leverson, care a avut o anumită pondere în Regatul Unit în ceea ce privește salvgardarea la nivel european. Eu nu sunt avocat. Știu că există articolul 10 în Uniunea Europeană care este încorporat și în legislația britanică. E însă o chestiune interesantă aceasta. Majoritatea jurnaliștilor pe care îi cunosc eu consideră că articolul 10 nu are aceeași greutate ca și amendamentul 1 în SUA. Și uh, în, în rândul jurnaliștilor europeni, senzația este că noi aici nu ne bucurăm de aceeași protecție în fața constrângerii, nu ne bucurăm de aceeași libertate de exprimare ca Uh, și omologii noștri din SUA. Nefiind avocat, nu pot decât să exprim o viziune personală, viziunea de jurnalist. Un alt motiv pentru care eu consider că jurnaliștii ar trebui să se preocupe mult mai mult uh, de imaginea care se conturează în urma publicării documentelor lui Snowden este faptul că jurnalismul în sine poate fi direct afectat de acest grad ridicat de interceptare. Cu cât autoritățile care uh, supraveghează anumite materiale. Și aici nu mă refer neapărat la conținutul e mail ci doar uh, e suficient uh, analiza metadatelor. Cine a luat legătura cu cine, cine îi scrie cui și despre ce. Deci e suficient, e suficient acest tip de informație. Ce fel de date au fost căutate cu ce motor de căutare. Chiar dacă aceste date par a fi unele inofensive, să știți că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 practic, jurnaliștii sunt expuși, pentru că astfel se poate constata cu cine iau ei legătura și uh, pot, uh, pot fi aflate care sunt sursele acestora. Deci, uh, supravegherea și interceptarea în masă poate să afecteze direct jurnalismul. Aceste sisteme uriașe nu sunt nici ele sigure. Ironic este în această poveste faptul că a trebuit să uh, stau și să ascult cum, ne, cum suntem trași la, secu- la răspundere uh, Uh, pentru ceea ce am face noi, uh, ne-au, tras la, ne-au uh, uh mustruluit exact cei uh, care nu, și-au, uh, nu au știut să își păzească ei înșiși informațiile. Îmi cer scuze că nu am putut să răspund și întrebărilor care mi-au fost adresate în limba germană. Presupun că știți exact care sunt abilitățile lingvistice britanice, după cum v-ați dat seama de la Parlament cu privire la care sunt alternativele. Cineva întreba dacă exista o conciliere, o posibilitate de conciliere între sistemul de supraveghere în masă și uh, o, o democrație liberă, începem să ne dăm seama cum uh, funcționează curțile FISA în uh, Statele Unite, începem să ne dăm seama în ce măsură deciziile care se iau acolo sunt unele robuste. Nu știu în ce măsură controlul uh, parlamentar este unul eficient sau nu, sau controlul exercitat de Congres că e vorba de autoritățile de reglementare sau nu. Nu știu exact ce informații dețin, dețin cei din urmă, dacă au văzut documentele pe care le-am văzut și noi. Și nu avem de unde să știm, pentru că totul este marcat de secretomanie. Ideea este că autoritățile de legiferare trebuie să găsească niște căi de protejare a jurnaliștilor, pentru că jurnalismul este singurul care facilitează dezbaterea, dezbaterea absolut necesară, dezbatere pe care guvernele niciodată nu o vor încuraja și pe care serviciile secrete nu o vor îmbrățișa nici când. Doar jurnaliștii vă pot oferi o uh, viziune imparțială în funcție de ce ne oferă denunțătorii. Vă rog frumos să ne oferiți protecția de care avem nevoie ca jurnaliști și să vă gândiți la mecanismele de supraveghere, cum supravegherea poate să uh, fie una cu uh, însemnătate adevărată. Nu știu cine poate să facă asta, dar mie mi se pare că e nevoie să se întâmple ceva la nivelul legiferării. Trebuie să se facă o comparație între materialele pe care le avem. Uh, și salut uh, orice idee venită din partea Parlamentului despre ce s-ar putea întâmpla cu aceste date. Să comparăm aceste materiale cu ceea ce au văzut comisiile de supraveghere ca să ne dăm seama cum funcționează uh, corpurile de supraveghere uh, să, dacă sunt informate sau dacă doar uh, dețin uh, o viziune parțială a ceea ce se, asupra ceea ce se întâmplă. Mulțumim, domnule Rospricer. Dacă ați putea să sta cu noi încă un minut, vă rog. Nu vreau să neglijez întrebările care nu au fost adresate în engleză. Doamna Vergia vă întreba dacă considerați că ar fi necesar să se facă un pas Uh, în plus în Uniunea Europeană, în primul rând, pentru a proteja uh, dreptul la informare, libertatea presei și mm, colegul german Axel Foss vă întreba dacă The Guardian a plătit vreun denunțător pentru informație. Și permiteți-mi uh, să îi dau cuvântul preț de câteva secunde pentru a reformula întrebarea în engleză. Mulțumesc. Trei întrebări am avut eu cu privire la jurnalism aveți senzația că dacă securitatea națională e afectată, nu mai există un control al datelor, control intern, control parlamentar, judecătoresc? Și, da, după cum v-a spus domnul președinte, dacă trebuie să plătiți pentru informație. Domnule Rusbridger, încă un minut, vă rog frumos. Prea bine. Nu am plătit pentru niciun fel de informație. În ceea ce privește parlamentele și uh, magistrații, sper că am oferit deja un răspuns. Iar în ceea ce privește uh, limitarea securității sau lacunele de securitate, după cum v-am spus, Problema e foarte sensibilă și sper că dând dovadă noi, ca jurnaliști, de un deosebit simț al răspunderii, am reușit să uh, facem o distinție între ceea ce ne amenință securitatea națională și lucrurile care sunt de natură civilă. E vorba de viața indivizilor care utilizează um, mijloacele de comunicare digitală acest echilibru nu există la nivelul agențiilor de informații. Dacă ar fi să nu putem publica nimic, atunci nu am avea niciun fel de argument pentru că n-am ști ce să punem în echilibru cu serviciile de informații și cu uh, interceptarea. Până la urmă, e necesar să existe judecată de bun simț la uh, publicații precum The Guardian, New York Times și Washington Post, unde se generează o asemenea dezbatere în conversație cu agențiile de servicii secrete, dar nu doar cu acestea, pentru că sunt și chestiuni de libertate civilă, uh, de libertatea presei, deci nu a trebuit să dăm ascultare doar uh, acelor prime voci. Și acum, cu privire la protecția europeană. Revin la primul meu răspuns. Eu nu prea înțeleg de ce articolul 10 nu are ponderea pe care aș vrea eu să o aibă. De ce nu oferă gradul optim de protecție? În cur curțile din uh, Regatul Unit salutăm existența articolului 10 pentru că s-a dovedit a fi o unealtă extrem de utilă. Dar, în jurisprudența recentă, pot să vă spun că jurnaliștii nu au uh, avut senzația că articolul 10 a avut uh, impactul scontat. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule Rusbridger, uh, editor șef la The Guardian. Mulțumim pentru participarea Uh, importantă la această audiere și pentru mărturia pe care ne-ați oferit-o. Toate cele bune, mulțumim încă o dată și acum uh, revenim la invitații din sală. Mulțumesc foarte mult! Opening time for the answers. We thank you for your Vă mulțumim pentru răbdarea de care ați dat dovadă și iată că acum ne întoarcem către dumneavoastră, revenim la dumneavoastră, pentru a răspunde la întrebările ce v-au fost puse. Mai întâi, domnul Folohu. Poate că ar trebui să încep cu întrebările care încercau să placeze lucrurile într-o perspectivă mai largă, într-un context voi încerca să pun accentul pe situația din Franța, dar acest lucru poate să fie valabil și pentru alte țări. Avem impresia că, într-adevăr, această revoluție a sistemului de informații și spionaj începe în septembrie 2001, prin două lucruri. Mai întâi apariția internetului și, mai ales, mai ales, un element care poate n-a fost suficient de bine de larg evocat în uh, opinia publică, faptul că a existat această tendință de a dezvolta criptologia, codificarea, cifrarea datelor. Și cei care la momentul respectiv conduceau aceste servicii de, de spionaj spuneau cu zâmbetul pe buze că, de fapt, criptologia aceasta la îndemâna tuturor e ca și cum serviciile de spionaj ar intra în șomaj. Dar Putem fi îngrijorați să constatăm că o mare parte din informații, de fapt, nu au avut acces la ele și timp de ani de zile a existat o muncă de lobby foarte puternică pe lângă Parlament, pe lângă administ- reprezentanții administrației pentru a întârzia intrarea în vigoare a acestui arsenal de criptologie în uh, serviciile publice, în domeniul public. În Franța, spionajul informațiile acestea sau revoluția aceasta tehnologică în ceea ce vrește amploarea și caracterul masiv pentru colectarea și stocarea informațiilor, e bine, ne-am dat seama că, de fapt, aceste informații, spionajul reprezintă un element de suveranitate. Ideea era să avem această autonomie necesară, să avem mijloacele necesare pentru a permite oamenilor politici din Franța de să aibă un punct de vedere care să nu se bizuie doar pe informațiile transmise de către țările aliate sau țări prietene cine a fost vizat, ce se poate face cu aceste metadate care sunt interceptate și în Franța în mod masiv. Cum să vă spun? De fapt, de toată lumea. Aceste, aceste metadate și domnul uh, Rasbriger a evocat acest lucru, ei bine, astăzi aceste metadate sunt mult mai importante decât interceptarea, știu, apelurilor telefonice sau conversațiilor telefonice, pentru că astăzi la telefon lumea nu mai zice mare lucru. În schimb, cu aceste metadate poți să reconstitui în detaliu ansamblul vieții unui cetățean unde merge, uh, cu ce frecvență merge în locul respectiv, ce face. Deci e posibilitatea de a reconstitui în detaliu viața cuiva. Și când celelalte servicii franceze, alte agenții franceze consultă aceste informații ale DGSE, e bine, cum se întâmplă lucrurile? Au, spre exemplu, numele cuiva, a unei persoane, a unui individ, a unei firme, o adresă. DGSE lansează supercalculatorul de care dispun și scoate niște date brute, aceste metadate, care sunt ulterior consultate pe o perioadă delimitată în timp și uh, fixată dinainte, evident, DGSE nu transmite, știu eu, serviciilor de contraspionaj sau de serviciilor vamale sau tracfin aceste date brute. Nu le transmite, ci vine și cu o plus valoare. Analizează aceste metadate și le, le transformă în date inteligente. Deci, această plus valoare ajunge în mâinile celorlalte servicii franceze, care tocmai sunt cele care depind de și sunt obligate să aibă anumite prevederi de, de confidențialitate în virtutea legislației franceze. Și poate fi vorba și de uh, subiecte legate de lupta împotriva terorismului. Dar în ancheta noastră ni s-a spus și de mai multe ori că au existat și anchete care au fost făcute care au fost organizate de către Direcția Centrală de, uh, de Informații Interne asupra unor persoane care păreau să reprezintă o amenințare în anturajul președintelui statului. Deci poate să fie oricine. Și dacă există o astfel de amenințare, atunci se pot face cercetări pe seama unui individ, un avocat, un jurnalist, un alt om politic, o persoană aleasă, un parlamentar european. Nu are nicio importanță. Dacă motivul e uh, o atingere sau încălcare a securității statului, atunci justificarea e ca și găsită. De multe ori va fi o justificare destul de generală, în termen general, și atunci ancheta are loc și vom avea un retur de informații, fără ca niciun fel de instanță de control să aibă vreo posibilitate de a verifica lucrurile. S-a mai pus și o întrebare despre legitimitate. Care este poziția celor care tocmai conduc aceste servicii? Am evocat pe scurt acest lucru adineori acești, aceste persoane evocă acest simț, uh, aș spune eu, republican, jurământul făcut față de Republică. Ei știu în ce univers, aș spune, ilegal se desfășoară lucrurile, faptul în care au astfel de anchete. Uh, de fapt, nu e ilegal, ci mai degrabă a legal la Direcția Generală de Informație în intern, care utilizează informațiile de la DGSE, dar și alte mijloace care nu sunt încadrate prin lege și acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori și de mult timp în Franța. Ai bine, oamenii aceștia, liderii aceștia spun, da, știm că într-o bună zi vom ajunge în fața unui judecător, în instanță. Și nu-i, nu-i sperie, nu-i înfricoșează, unii sunt speriați, alții nu. Dar acest lucru se face în cadrul meseriei lor, cu acest, această stare de spirit. Deci, în, în, în mintea lor, judecătorul e inexistent în momentul de față și, de altfel, executivul a făcut tot ceea ce a stat în putință pentru ca judecătorul să n-aibă nimic de spus, nici măcar să nu se apropie de acest univers al informațiilor și al spionajului. Și iată că aici ajungem și la problema modului în care sunt împărtășite în mod masiv și fără control al aceste, sunt împărtășite aceste informații. În mod simultan a existat și o logică de eficacitate, având în vedere că Franța își dorea să fie la înălțimea altor state în materie de luptă împotriva terorismului și să aibă mijloacele necesare, atât, tot atât de puternice și eficiente ca și vecinii, ei bine, această materie brută care este stocată, gestionată, triată de către DGS este utilizată și de serviciile polițienești mai ales în lupta împotriva Uh, lupta împotriva terorismului. Sunt servicii polițienești care lucrează astfel pe scară internațională, care lucrează în afara frontierelor Franței, deși sunt bazați în Franța și atunci avem o legătură directă între diferiții șefi de servicii uh, și uh, liderii GSE pentru a obține informații referitoare la anumite persoane care ar putea uh, să călătorească din teritoriul francez către alte țări și să se întoarcă înapoi pe teritoriul francez. După care există și o machiere așa judiciară a informațiilor, există diferite tehnici în acest sens, iar în procesele verbale judiciare care sunt redactate, se poate spune că pe baza unei uh, informații anonime, sau mă rog, există astfel de expresii standard care pot masca, pot ascunde originea reală a acestor informații pentru a evita probleme judiciare și asta s-ar putea să pună niște probleme mai degrabă în materie de drept, pentru că informația respectivă nu a fost obținută așa cum se cuvine, pe baza unor informații contradictorii, a unei analize contradictorii și imparțiale. Această logică de suveranitate, autonomiei informației și a spionajului nu exclude și anumite schimburi. Iar caracterul masiv al acestei interceptări de date și, evident, și evenimentul din 11 septembrie, care de multe ori um, reprezintă așa o justificare, o justificare politică, așa cum a spus un parlamentar, uh, o justificare pentru aceste mijloace tehnice. Deci, e clar, Există schimburi și, de altfel, partea franceză, cu ocazia unei audieri în fața Senatului, fostul director al DGSE a spus foarte clar și în mod public că există o bază de date comună pentru un cerc restrâns de servicii occidentale omologe care lucrează pe domeniul terorismului, la care bază de date la care toată lumea contribuie și varsă date, alimentează cu date și Franța este competentă pe anumite domenii, domenii foarte tehnice, foarte concrete, cum ar fi, spre exemplu, uh, cazuri în care Agenția Națională pentru Securitate Americană va suna echivalentul său în Franța și va spune dați-ne nouă, eu știu, informațiile voastre pe o durată de o lună pe subiectul cutare. Și atunci, conversațiile ce au fost interceptate sau semnalele electronice ce au fost interceptate emise din Franța către Sahara sau, eu știu, invers, în sens invers, reprezintă un pachet imens de date, o bază de date imense, care, fără niciun fel de control, sunt transmise de către serviciile franțuzești către cele americane, care, la rândul lor, vor analiza aceste date în funcție de mijloacele de care dispun. Dar pentru a nu vorbi prea mult, ce pot să spun în ceea ce privește pe cei care lansează astfel de alerte, denunțătorii? Poate n-am auzit eu bine de la începutul audierii, însă am senzația că există o diferență destul de mare între demersul lui Snowden și, și demersul în dosarul Wikileaks. Ce putem constata? Că prin intermediul anumitor instituții de tip media, mass media, în principal ziare, o publicație este responsabilă. Un ziar este responsabil. Nu e o transparență absolută. Nu totul este publicat fără niciun fel de discernământ pe piața, în opinia publică. Nu. Demersul acesta cred eu că nu știu dacă asta e și realitatea concretă, n-am făcut un sondaj, dar din punctul nostru de vedere e un demers legitim, credibil, care legitimizează oarecum, adaugă legitimitate la aceste dezvăluiri. Deci, dintr-o dată, domnul Edward Snowden a devenit o persoană credibilă și argumentul, și anume faptul că a mers la Hong Kong, după care s-a refugiat în, în Rusia, faptul că la Hong Kong era tocmai un, un, un, o țară, un loc în care putea avea oarecare libertate pentru a fi în contact cu persoanele potrivite, cu cei pe care dorea să-i contacteze. Acum, în ceea ce privește uh, șederea sa în Rusia, nu e neapărat țara pe care a ales-o, ci e singura țară care a acceptat să-l găzduiască. Acum, în ceea ce privește libertatea presei, și am să închei cu asta. Evident, că există o amenințare potențială care uh, e pregnantă, dar având în vedere amploarea acestor programe de supraveghere și de interceptare care există în Franța și în altă parte, mai ales în SUA, eu cred că nu ne aflăm decât la începutul unui drum lung pentru a putea înțelege sistemul așa cum a fost el instaurat. Un sistem foarte intruziv, un sistem care a fost folosit de statele membre nu doar în lupta împotriva terorismului, ci și în uh, cadrul altor tipuri de lupte, luptă economică, luptă politică și în lunile și anii ce vor urma, evident, noi ne vom continua de, să ne desfășurăm munca, dar sunt convins că toate statele, chiar și acolo unde jurnaliștii sunt bine protejați, E bine, chiar și acei jurnaliști, precum cei din Franța, se vor confrunta cu presiuni din ce în ce mai mari, cu anumite acte de cu anumite intimidări, cu dificultăți. Însă cred eu că această dezbatere va avea loc, poate cu suferință și cu durere, dar va avea loc în anii ce vor urma. Președintele, mulțumim foarte mult, domnule Folhu. Și acum din nou, având în vedere că avem mare întârziere față de programul nostru, am să sugerez eventual o altă abordare pentru a putea face față uh, ordinii noastre de zi de astăzi cu audierea noastră. Și anume, în principiu noi ar trebui să trecem la sesiunea a doua, care e de fapt un fel de follow-up al uh, Comisiei Temporare pe uh, uh tema uh, sistemului de intercepție Echelon. Și aici ar trebui domnul Carlos Coelho să ia cuvântul, domnul Duncan Campbell, jurnalist de investigație și autor uh, al raportului STOA și fostul nostru coleg, domnul Gerhard Schmidt, care a fost raportor în 2001 pentru Echelon. Având în vedere că ne-a informat că la ora 5 și jumătate trebuie să părăsească sala, eu aș sugera, și vă mulțumesc pentru răbdare și pentru cooperare, domnule Applebaum, aș sugera ca acum să dăm direct cuvântul colegului nostru, fostului nostru coleg, domnul Gerhard Schmidt, apoi vom asculta răspunsurile domnului Applebaum, după care vom trece la cea de-a doua sesiune, cel de-al doilea panel. Iată, asta vă propun ca și modificarea astăzi. Deci, domnul Schmidt, aveți cuvântul. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această invitație. Am uh, discutat cu domnul Coelho, el va vorbi despre uh, rezultatele anchetei Echelon, iar eu mă voi referi doar la indicațiile care uh, au apărut în urma experienței acumulate. Cine are întrebări, uh, să știți că îi se poate adresa domnului Coelho pentru că el deține mai toate informațiile pe care le am și eu, în detaliu. În ceea ce privește metoda de lucru, uh, Față de eșelon, existența prism sau uh, tempora nu trebuie dovedită cu o activitate detectivă, pentru că există toate documentele necesare. O diferență primordială, așadar. Totuși, e nevoie de muncă pentru clarificarea conținutului. Dacă ne uităm uh, uh, la documentele pe care le-a publicat Edward Snowden, atunci e foarte clar că trebuie să uh, le analizăm în detaliu pentru a vedea exact la ce se referă acești, acestea. Vă sfătuiesc următorul lucru. Dacă vreți să înțelegeți cu adevărat de ce sunt uh, capabile aceste sisteme, pentru că doar atunci puteți să faceți o evaluare politică și să trageți concluziile, atunci trebuie să parcurgeți uh, o activitate asiduă, pentru că trebuie mai întâi să înțelegeți exact uh, de ce sunt capabile aceste sisteme. În al doilea rând, iarăși vorbesc din experiență, va fi uh, un lucru, un lucru este decisiv pentru valoarea acestui raport. Seriozitatea cu care este redactat. V-aș sfătui să nu luați gratuit uh, toate informațiile și să le prelucrați în raport, ci să verificați sursa și plauzibilitatea, așa cum se întâmplă în orice activitate științifică. Valoarea raportului va spori considerabil dacă faceți asta. Din punct de vedere tehnic, îmi permit să fac următoarea observație. Aveți timp doar până în decembrie. Prin prisma acestui fapt, la nivelul coordonatorilor trebuie să vă înțelegeți ce se întâmplă cu conținutul, în așa fel încât, în timpul anchetei, să nu apară certuri despre metoda de lucru. E contraproductiv și uh, vă costă timp pe care nu-l aveți. V-aș sfătui în același timp să luați legătura și cu serviciile științifice ale altor parlamente, uh, de exemplu Parlamentul Britanic sau Congresul American pentru că aceste foruri dețin un material excelent. Material care există deja. Și în al doilea rând, ce trebuie clarificat, în opinia mea? Ancheta Echelon a arătat că un serviciu de informații în ceea ce privește supravegherea ă, telecom face cam tot ce e fezabil din punct de vedere tehnic, ce este ă, finanțabil și ce este în uh, interesul statului în numele căruia lucrează, precum și ce îi permite legea. Noi nu știm dacă, dincolo de toate acestea, serviciile fac lucruri și care nu sunt permise prin lege, dar invers, dacă analizați în detaliu care sunt prerogativele juridice ale serviciilor de informații, vă cam dați seama ce se întâmplă în fiecare caz. În al doilea rând, voiam să vă invit să uh, alocați un slot uh, și uh, uh, componentei tehnice. Cum se face interceptarea tehnică? Mașinăriile în sine nu sunt uh, singura componentă. E vorba, până la urmă, de echipament, uh, produs de firme, uh, vândut pe piață. Vedeți puțin ce se întâmplă. Rugați anumite firme să vă explice ce pot să facă aceste aparate. Și apoi, în ceea ce privește activitățile de data mining, ar fi util să invitați uh, firme din domeniu ca să vă explice exact ce se poate face concret uh, cu data mining, fiindcă sunt foarte multe lucruri. Nu în ultimul rând, în trecut uh, nu exista problema pe care urmează să vă numesc acum. La NSA au existat uh, delegări către uh, firme private. 70% din bugetul NSA merge nu către NSA, ci către firme private contractate. Iar în ceea ce vește siguranța uh, activităților, după cum vedem la cazul Snowden, și în ceea ce vește siguranța în sine la NSA, apar consecințe. Nici măcar telefoanele pe care le utilizează cei de la NSA nu aparțin NSA și interceptarea uh, convorbirilor telefonice revine firmelor private contractate. Pot să apară mari probleme. Iar în această anchetă ar trebui să uh, nu pierdeți din vedere nici acest aspect. Cine vă poate fi de ajutor? Iarăși vorbesc din experiență. Guvernele noastre nu vor avea niciun interes să vă ajute, la fel a fost și în trecut. În schimb, se prea poate uh, să nu vi se spună adevărul. Noi am fost mințiți. Uh, guvernul american, precum și cel britanic, ne-a spus că uh, acordul de cooperare al celor cinci nu există, dar între timp uh, au apărut documente clasificate care evident că atestă un acord între cele cinci părți. Dacă um, e să luați legătura cu foruri parlamentare, veți constata că acestea fie nu au voie să spună ceva, fie că nu vor să recunoască care sunt lacunele. Și în realitate, nu le place când cineva de la nivel comunitar își bagă nasul în uh, activitatea lor. Jurnaliștii de investigație pot să fie extrem de mare, de un ajutor extrem de mare, mă scuzați. Dar trebuie să verificați plauzibilitatea și uh, să verificați sursele, pentru că există două tipuri de jurnaliști. Jurnaliștii de investigație adevărați și jurnaliștii de investigație creatoare. Uh, cei care sunt mai degrabă interesați să vândă o poveste decât să expună adevărul. Nu vreau să fiu prea dur, dar vă spun că nu trebuie să dați crezare uh, Uh, tuturor informațiilor, uh, nici măcar informațiilor venite de la guvern, trebuie să verificați dumneavoastră totul. În ceea ce privește securitatea în instituțiile europene, pentru că tocmai ce am aflat că reprezentanțele de la Washington uh, uh, reprezentanțele Washingtonului la Bruxelles au fost uh, interceptate. Statele, doamnelor și domnilor, nu au prieteni. Statele au interese. Și la fel se întâmplă și în acest domeniu. Pe noi ne interesează următorul lucru. Uh, am spus pe, și atunci, și e valabil și acum, nu există niciun fel de sistem de protecție în Uniunea Europeană în fața spionajului. Și acest subiect trebuie tematizat. Eu nu mă refer aici la Parlament, pentru că oricum e ca o poartă deschisă. Vorbesc despre comisie, despre Consiliu. Pentru mine este inacceptabil ca reprezentanța Uniunii Europene la Washington să nu aibă un spațiu securizat celelalte ambasade se bucură de această protecție pentru că se știe că se face spionaj chiar și între prieteni, între așa zi și prieteni. Un ultim aspect. V-aș propune să verificați anumite posibilități uh, juridice, să vedeți exact care este compatibilitatea judiciară și în ceea ce privește uh, comunicațiile naționale, să vedem cum anume le putem proteja măcar pe acestea. În trecut, dacă mă deplasam, dacă trimiteam un e-mail din punctul A în punctul B în plan național, uh, lucrurile erau, uh, erau organizate în așa fel încât să fie aleasă automat calea cea mai scurtă. Astăzi nu se știe pe unde, uh, pe ce cale o apucă e mail Nu este o lege a naturii. Printr-o lege națională se poate prescrie cum anume comunicații naționale pot să fie, uh, pot să aibă o, o, un traseu uh, uh, local. E, poate să se dovedească un lucru foarte util. Și în ceea ce privește uh, sumele forfetare, um, unii spun că dacă plătești sume forfetare, uh, Uh, nu sunt uh, publicate informațiile de legătură. Ei bine, în momentul în care apare o sumă forfetară uh, și în care sunt prelucrate datele, să știți că are loc o colectare, o colectare per se a acestora. Serviciile americane au acces la metadate indiferent de contractul care este semnat. Și să vedem cum anume, la nivelul facturării, putem să uh, facem uh, câteva prevederi în așa fel încât uh, anumite date de facturare și metadatele pe care le indică acestea să nu ajungă la terțe state, ci să rămână în plan local. Vă mulțumesc pentru atenție, îmi cer scuze că am fost atât de rapid, dar acum uh, trebuie să plec. Mulțumim fostului nostru coleg uh, Gerhard Schmidt. Și acum revenim la prima parte a sesiunii noastre și anume la domnul Appelbaum pentru răspunsurile pe care ni le datora. I-au fost adresate anumite întrebări și apoi uh, de-abia începem cel de-al doilea panel al audierii noastre cu domnul Coelio și invitatul nostru Campbell. Aveți cuvântul domnule Applebaum. Follow, um, the, that, that report, uh, on Echelon, the Duncan Campbell. Mulțumesc, domnule președinte. E greu să intervii după, cel, după domnul raportor uh, pe tema Echelon, pentru că Știm că încă de pe atunci exista această dorință de a rezista în fața supravegherii și știm că multe persoane au fost îngrijorate pe, acest, pe această temă. Aș vrea să fac câteva observații. Am avut foarte, foarte multe întrebări, așa că am să încerc să răspund la ele în modul cel mai simplu cu putință. Un lucru pe care vreau să-l fac și să-l încurajez. Subiectul acesta este unul dens și de aceea avem nevoie de un fel de comitet, așa cum avem echivalent cu cel pe care îl avem în SUA, un comitet care să se ocupe doar de asta. Pentru că avem nevoie de a, posibilitatea de a cere acelor persoane care au anumite poziții politice sau de altă natură să vină și să răspundă la întrebări specifice. Ca un exemplu, eu aș încuraja, v-aș încuraja să mă ajutați și pe mine și pe domnul Duncan Campbell să obținem toate informațiile necesare de la agențiile de spionaj și de informații de care avem nevoie. Și sunt sigur că dacă am reușit să facem acest lucru, măcar noi doi, tot ar fi o treabă bună. Așa că, vă rog, vă invit chiar să manifestați acest lucru și să-l puneți chiar și pe internet, să se știe. Dumneavoastră ați menționat scopul. Eu cred că scopul este exact cel care a fost menționat, și anume, misiunea unei agenții de spionaj este să aibă un control și o încetinire a lucrurilor, a evenimentelor. E reprezintă una din căile fundamentale de a obține acest lucru, lucru care va ajuta ulterior uh, oamenii politici și alți actori să aibă un fel de control deci o încetinire a evenimentelor în așa fel încât să avem timp suficient pentru a înțelege care sunt tendințele, care sunt evenimentele ce putem uh, prevedea pe viitor pentru a vedea dacă există vreo tendință de a de de informații și așa mai departe. Deci scopul este acestei supravegheri este de fapt controlul. Și tocmai de aceea aceste sisteme sunt atât de uh, utile nu e ca un fel de întoarcere la totalitarianism sau o tendință la o, de, a, de, de a ajunge într-o situație cu un guvern totalitar. Nu, ci reprezintă chiar guvernul totalitar însăși. E vorba de o ideologie. Ce se poate întâmpla? Ce se poate întâmpla cu aceste diferite tipuri de supraveghere care există în diferitele țări? Care e diferența cu sistemul cu acea supraveghere de tip McCarthy din Statele Unite de pe vremuri. Care e diferența? Știm că există informații care au fost utilizate de către serviciile de informații, spre exemplu, britanice și informațiile obținute după urma supravegherii din Statele Unite sunt utilizate. Sunt utilizate, spre exemplu, în anumite cazuri de asasinat al propriilor noștri cetățeni. Uh, în principiu, dacă acest lucru s-ar face și ar exista un control, ar exista o pedeapsă cu moartea. Nu se poate face acest lucru. Acum, pentru a răspunde la întrebarea adresată de uh, eurodeputatul din Germania, care dorea să știe, domnul Foss, care vrea să știe care, în ce fel poate fi utilizată această informație și dacă există și un background de tip economic. Păi, <laughs> aspectul economic este fundalul, contextul. Și mi se pare fascinant acest lucru și acum nu știu, sunt foarte sigur cum să vă explic acest lucru. Bănesc că acest argument poate fi utilizat de multe ori într-un context democratic sau mai puțin democratic și dacă nu funcționează, întotdeauna poate fi utilizat și în domeniul lansării de războaie. Uh, poate fi utilizat chiar și la nivel politic, eu știu, o urmărire politică, o anchetă politică. Ce poți face ca să găsești un echilibru? Eu cred că elementul cheie este că există o, așa o, un mănunchi de spioni care ne spun că trebuie să-i utilizăm pe ei ca un fel de avangardă pentru a avea securitatea necesară și că trebuie să renunțăm în mod voluntar la, la uh, drepturile noastre și să lăsăm pe ei să ne protejeze. Însă ce vedem? Vedem, spre exemplu, că în Germania, businessurile din Germania, firmele, cetățenii, nu prea sunt de acord cu asta și cred că ăsta este echilibrul necesar. Dacă rețeaua în sine este nesigură, dacă rețeaua de spionaj în sine este nesigură, iată că ne aflăm în, în prezența unei dificultăți și nu avem echilibrul necesar. Deci, pentru a ne simți uh, într-o situație de securitate, trebuie să reacționăm. Domnul Albrecht, de asemenea, a pus câteva întrebări referitor la colaborarea care există între diferitele agenții. Eu cred că există o cantitate de o colaborare imensă între aceste uh, agenții. Acest lucru este trans, reiese din documente, reiese din ceea ce a fost afirmat în mod public de anumite persoane, uh, reiese din declarațiile anumitor jurnaliști implicați în anchete, Însă ce putem spune este că de obicei serviciile de spionaj lucrează, uh, se coalizează din partea anumitor state pentru a uh, lupta împotriva celorlalte servicii de spionaj din alte state. Dacă stăm bine și ne gândim, asta e ceva înfricoșător. Se spune și am discutat acum câteva zile cu jurnalist implicat în aceste anchete și mi s-a spus că, de fapt, 70% din semnalele electronice ale comunicațiilor noastre, dacă ar fi protejate, uh, așa cum se, sunt protejate informațiile în cadrul uh, întreprinderilor și așa mai departe, s-ar putea realiza. Aici nu mai e o chestiune de guvern american sau guverne europene. Însă putem vedea, vedea ceea ce se întâmplă, spre exemplu, în China. Dacă am înțeles eu bine, sistemul e deja integrat uh, per se în uh, motorul de căutare Google. Deci autoritățile chineze știu deja direct prin Google ce se poate întâmpla. E un fel de meta-alegere pentru a obține metadate. Apoi, întrebarea e, ce putem face? E bine, pot să vă spun, uitați, vă arăt, în buzunar la mine am un telefon care mi se spune că aici sunt anumite posibilități de uh, Wi-Fi în, în, în sală, deci am posibilitatea să am internet fără fir. În momentul în care dau un telefon, în principiu, nimeni nu o să fie în măsură să intercepteze acest telefon. Pentru că am uh, diferite informații sensibile în telefonul meu, nu? Am programul TOR, am anumite texte, documente, alte informații care sunt importante. Deci, dacă vrem să avem aceste sisteme descentralizate de distribuire și uh, fără niciun fel de uși negre sau uși părtițe pe, prin spate care să permită accesul la astfel de informații, ideea e că făcând acest lucru vom putea încuraja o supraveghere cu control. Asta se poate face. Dar asta nu trebuie făcut undeva într-o bună zi. Sunt tehnologii care există deja de ce numai eu am așa o tehnologie? De ce nu aveți și dumneavoastră? Ar trebui să aveți. Poate unii dumneavoastră au fost deja țintiți, au fost deja supravegheați și știți asta și poate că aveți, însă nu toată lumea. Însă acest instrument, această unealtă și are rostul ei. Fiecare persoană din lume, în momentul în care pune mâna pe telefon să dea un telefon, ar trebui să beneficieze de această protecție. De ce nu e cazul să fie așa pentru toată lumea? Pentru că ei ne promit o uh, uh, oarecare securitate, dar de fapt ne mențin în nesiguranță. Și în așa fel încât serviciile de spionaj, de uh, informații să ne poată spiona. Ziarul Washington Post a publicat niște costuri, așa, o estimare a costurilor. 72,6 miliarde de dolari pe an. Deci peste un mil, peste un trilion de dolari. Acum nu știu dacă s-au luat în considerare toate, toate formele de supraveghere și dacă au fost toate incluse în redactarea acestui buget. Există atât de multe aspecte înfricoșătoare și, dacă vreau să răspund la unele întrebări, dacă aceste cinci țări Canada, Noua Zeelandă, Regatul Unit, Statele Unite și Canada uh, își uh, ocolesc propria legislație și răspunsul este da. Există un loc la Washington unde um, americani și englezi lucrează în aceeași clădire, dar de fapt nu colaborează pentru că ei se interceptează reciproc. N-am văzut că nu mi s-a, numai mi s-a spus că există. Altă întrebare. Dacă computerele uh, europene au fost uh, <laughs> compromise, afectate de către acest sistem al NSA? Și răspunsul este da. Uh, dacă vă gândiți la uh, spitale, la centrale termice, la uh, oamenii care sunt deputați în parlamente și răspunsul este da, da, da și da. Ce se întâmplă atunci când uh, se înregistrează un eșec? Uh, se poate considera un act de război dacă din cauza sistemului lor uh, uh, ceva se defectează? Și putem să ne spunem uh, alte întrebări. Se vorbește mult despre hackeri Dar dacă unii care au spart uh, sistemul de securitate al nu știu cărei companii sau agenții uh, sunt prinși și pedepsiți pentru asta, atunci uh, de ce anume sunt vinovați cei de la NSA? Ce ar trebui, cum ar trebui ei să fie categorisiți? Și să nu mai vorbim despre ce fac chinezii cu proprii lor locuitori. Există și aspecte psihologice ale problemei. Am văzut ce s-a întâmplat după Wikileaks Și există toate aceste uh, aspecte de-a, drept, de dreptul uh, ca niște ghicitori, că știm că există, dar nu putem să vă spunem și dacă ar fi fost o scurgere de informație accidentală, oarecare era accidentală și așa mai departe. Și ei, de fapt, când vorbesc despre Wikileaks, uh, spun că este o formă de terorism, dar nu este terorism, este o formă de jurnalism. Și așa cum a spus și ziaristul francez, nu uh, uh Wikileaks a făcut uh, greșeala în ce privește documentele uh, care au creat atât de multe probleme, ci uh, uh, The Guardian a făcut această greșeală și așa s-a aflat și numele celor care uh, trimisese aceste informații Wikileaks. Poate că și numele meu va fi în centrul unei asemenea povești cândva. Nu e vorba numai despre faptul că contul meu a fost uh, piratat sau că eu însă sunt supravegheat. Dar familia mea este afectată, partenera mea de viață s-a trezit în miezul nopții și și-a dat seama că um, era supravegheat. Deci, cum spuneam, atunci când ei mă dețin sau îmi confiscă proprietatea, ei uh, m-au numit un terorist și nu am avut accesul, acces la un avocat, nu puteam nici măcar să merg la toaletă, și viața mi era amenințată. Există și foarte multe procese în curs, dar ca rezultat eu uh, am ales să fiu uh, imigrant în Germania, pentru că mai bine să fii imigrant în Germania decât să fii cetățean uh, american în Statele Unite. Și când mă gândesc la Rola Poetres, care este vecina mea în Berlin, îmi dau seama că cei care lucrează pe aceste chestiuni cu toții sunt jurnaliști și acțiunile lor vorbesc pentru ei înșiși. Nu ne grăbim deloc să uh, ne întoarcem în Statele Unite și să avem soarta lui Manning. Este problema fundamentală. Obama nu își respectă declarațiile, cum că îi protejează pe jurnaliști. De fapt, Departamentul Justiției îi supraveghează și le înregistrează și convorbirile și există o impunitate totală pentru cei care comit abuzuri. Și atunci când cineva este calificat de dușman politic, este tratat uh, fără niciun fel de milă și fără niciun fel de uh, jenă. Trebuie să existe o dezbatere, o dezbatere uriașă. Există totuși o presă cu adevărat liberă. Există multe publicații americane care uh, trimit articolele să le fie verificate de către CIA înainte de a le publica ca să fie sigur că nu riscă să fie dați în judecată. Așa se întâmplă și cu multe articole din New York Times. Deși am tot respectul pentru New York Times, mie mi se pare uh, că este totuși o jignire la ziare precum Der Spiegel nu se întâmplă așa ceva. Uh, există servicii specializate uh, juridice, de exemplu, care estimează care ar putea să fie consecințele. În Statele Unite n-am să mai pot să fac așa ceva, să am acest tip de libertate în activitatea mea jurnalistică. Aș vrea să distrug și acest mit, cum că s-a început să se um, a încep, că NSA face asemenea operațiuni după evenimentele din uh, um, 2001, dar nu este adevărat. Asemenea operațiuni existau deja, uh, ca de exemplu uh, FBI-ul um, avea asemenea operațiuni și au asasinat oameni. Um, sau când uh, când te întorci acasă și îți dai seama că cineva a intrat prin infracțiune chiar dacă nu ți-a luat nimic, atunci când îți dai seama că cu ochelarii tăi Google Vision poți să fii uh, să spionat și așa mai departe. Și uneori sunt și acte de ură. Dar sunt prea multe întrebări care mi-au fost uh, adresate, nu pot să răspund la toate. Atunci când Obama afirmă că nu trebuie să ne fie frică, eu cred că este o insultă pentru oricare dintre dumneavoastră. Atunci când spun americanilor, ă, nu vă fie teamă, noi nu spionăm pe americani. Și ce e cu ceilalți oameni de pe planetă? Pentru mine e o declarație rușinoasă și îmi cer scuze în numele președintelui meu care vă insultă pe toți, pentru că nu este acceptabil într-o lume civilizată să faci asemenea declarație și în plus se înșală pentru că experiența mea cu Wikileaks este că americanilor trebuie să le fie teamă, au toate motivele să le fie teamă, pentru că există o cultură a oprimării, pentru că unii nu răspund la telefon când îi sun, pentru că le este frică că s-ar putea ca numele lor să fie conectat cu al meu și atunci să aibă de suferit dacă aceste date sunt folosite pentru uh, um, acțiuni de pedepsire, pentru șantaj și așa mai departe, pot să fie și date false sau falsificate. Da, s-a întâmplat să traversez o graniță și să mi se spună, știți, uh, veți avea curând mari probleme, uh, dar noi nu avem dreptul să vă arestăm dar eu nu am acces la datele mele personale, nu pot să modific nimic. Și mi se spune, uh, nu aveți acces la dosarul dumneavoastră personal, dar eu spun, dar știu foarte bine ce a făcut și știu ce este acolo, deja l-am accesat. Da, evident, cineva face greșeli. Dacă greșelile sunt intenționate, nu știu. Cum poți să detectezi o asemenea supraveghere? Foarte ușor. Dacă aveți un telefon, aveți un... Uh, um, dispozitiv de depistare și de urmărire cu GPS sau altfel. Dacă vă aflați în uh, anumite clădiri, ca de exemplu în sediile anumitor companii israeliene și acolo există dispozitive bine cunoscute de toată lumea. Dar există și uh, um, asemenea clădiri ca și adevărate uh, buncere. Și ar fi bine să știți că le există. Da, în dacă datele sunt în continuare strânse și depozitate, răspunsul este da. E o piață de uh, mai multe milioane. Și Știm, de exemplu, că cei de la Wikileaks, de asemenea, își desfășoară în continuare activitățile, uh, vizează acum în jur de 20 de directori de mari companii și și-au dat seama de cooperarea acestor companii cu regimuri teroriste și că în Maroc sau în Etiopia sau în Egipt au existat persoane care au fost puse sub uh, supraveghere și sub uh, urmărire Trebuie să știți că indiferent de tipul de activitate pe care îl uh, desfășoară aceste echipe, că e um, fish fishing, că e um, um, piraterie, întotdeauna nu îi afectează doar pe cei pe care îi țintesc, ci au de suferit și persoane uh, nevinovate și care apoi nu pot să își facă dreptate. În plus, eu cred că abordarea dumneavoastră nu este neapărat cea mai bună. Viața privată nu poate să mai existe dacă nu mai există viață privată. Nu putem să spunem că datele noastre sunt private atunci când există acest program de tip Love It, adică atunci când uh, vrei să strângi informații despre persoana pe care o iubești, așa numita love intelligence. Și nu e deloc comic. And liberty. And these concepts... Și apoi, toate aceste concepte se bazează pe confidențialitate, integritate și autenticitate, dar, nu în ultimul rând, consimțământ. Și acest lucru nu apare în niciun unul din aceste sisteme. Ni se oferă securitate, dar uh, ni se oferă sisteme lacunare care sunt exploatate, utilizate împotriva noastră și acest lucru are un efect uh, oribil de descurajare, poate nu oribil pentru Europa, pentru că uh, mulți jurnaliști de investigație în America se mută aici, dar oribil pentru familiile lor, pentru prieteni și sunt multe de făcut. Cercetarea și dezvoltarea în contextul european uh, de decentralizare și securizare a sistemelor și recunoașterea faptului că nu e o excepție că avem nevoie de securitate, ci o, ar trebui să fie o regulă, acest lucru, toate aceste lucruri ne ajută să mergem în direcția potrivită și să corectăm erorile. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Applebaum, ați uh, pledat în numele cauzei dumneavoastră și cu siguranță că ne-ați mișcat uh, și ați dat dova- dând dovadă de o atitudine deschisă și cu siguranță ne veți ajuta în activitatea noastră pe mai departe. Vă mulțumim pentru că ați fost aici și vă mulțumim pentru acest argument puternic pentru valorile pe care noi le reprezentăm aici. Mulțumindu-vă, trecem mai departe, insistând asupra faptului că suntem foarte în urmă cu programul. Avem acum uh, revizuirea raportului uh, cu privire la sistemul de interceptare Echelon. Mai întâi dăm cuvântul domnului Carlos Coelho, după care jurnalistului Duncan Campbell, căruia îi urăm bun venit. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi fi foarte succint, deoarece nu avem timp la dispoziție și voi avea eu alte ocazii în care să vorbesc. Nu e aceeași uh, situația și pentru domnul Campbell și cred că oricum ar fi mai interesant să-l ascultăm uh, pe invitatul nostru. Patru idei. A fost foarte ușor să prezidez comitetul Echelon pentru că am putut să contăm pe uh, investigațiile domnului Campbell și am avut un raportor excelent în persoana lui Gerhard Schmidt care uh, ne-a vorbit înainte. Credit că Echelon există. Acest lucru înseamnă că există acordul între SUA, uh, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă, acordul celor cinci, și împreună au o rețea globală de interceptare a comunicațiilor și de distribuire, de partajare a acestora. De asemenea, am dovedit că după căderea zidului Berlinului și după sfârșitul războiului rece dintre Uniunea Sovietică și SUA, SUA uh, s-a reorientat și a reorientat rețeaua de spionaj de la țintele militare către țintele uh, din mediul antreprenorial și civil. A fost foarte clar că au făcut asta și că fac asta în continuare și că spionajul este unul economic. Nu este o presupunere, ci avem dovada. Am discutat despre acest lucru în Washington cu James Wolfsey, fostul director CIA, care pe 22 martie 2000 a publicat în The Wall Street Journal un articol De ce America își spionează aliații? Titlul articolului nu era dacă se spionează sau nu. Titlul concret era De ce America își spionează aliații? Și despre exact asta am uh, discutat cu uh, domnia sa în America. Se întâmplă din variate motive, nu o să intru eu acum în detalii. Uh, articolul e în arhivele Parlamentului la Comisia Echelon și în nota informativă cu privire la discuția pe care am purtat-o cu domnia sa. Ce este diferit față de uh, anul 2000 acum? După cum vă va spune și domnul Campbell, cu mai multe detalii, Echelon putea să intercepteze uh, diferite semnale, e-mail-uri, uh, convorbiri telefonice, interceptări prin satelit. Dar acest lucru se întâmpla într-o vreme în care spionajul pe teritoriul propriu era unul prudențial. Când sistemul de spionaj american a trebuit să spioneze pe cetățenii americani, aceștia, de exemplu, apelau la colegii britanici să facă asta. Când serviciile britanice voiau interceptare pe teritoriul Regatului Unit, atunci îi rugau pe prietenii americani să îi ajute. Domnul Campbell a adunat foarte multe date ale acestei cooperări, la fel și comisia noastră. Am obținut dovezi ale acestui tip de cooperare. Acum nu mai trebuie să recurgă la aceste metode, pentru că uh, Indiciul este că serviciile secrete practică spionaj în plan local și oferă, distribuie informații uh, altor servicii secrete despre proprii cetățeni. Exact asta am discutat în urmă cu câteva minute. Uh, faptul că, într-adevăr, uh, nu există un control exercitat asupra serviciilor secrete. Și închei cu o ultimă idee. Dacă am reușit să dovedim totul în anul 2000, de ce n-am făcut nimic pentru a stopa acest proces? Răspunsul este foarte clar. Parlamentul a aprobat uh, raportul Echelon cu două luni înaintea atacului uh, terorist din 11 septembrie. Și s-a creat un mediu emoțional, foarte încărcat din punct de vedere emoțional, pe bună dreptate și evident că a manifestat solidaritate față de aliații americani. Așa că vă dați seama că la momentul respectiv nimeni nu a îndrăznit să uh, aducă în discuție uh, acest acest dosar de interceptare în ciuda dovezilor, în ciuda activităților și în ciuda Uh, dovezilor de spionare între aliați, nimeni nu a mai dorit să aducă asta în dezbatere. Atacul terorist din 11 septembrie nu doar că a schimbat percepția asupra luptei împotriva criminalității și a terorismului, ci a arătat că există o amenințare adevărată la, libertățile, la adresa libertăților civile. Să nu uităm că din exact acest motiv, raportul Parlamentului European a fost pur și simplu îngropat sub uh, uh, zgomotul făcut de atacul terorist. Și acum când discutăm despre prism, am o senzație de deja vu. Reluăm exact aceeași dezbatere cu diferențe pe nuanțe, diferența cea mai mare fiind, uh, desigur, nivelul tehnologic la care se întâmplă totul astăzi. Ultimul vorbitor chiar ne-a spus că Echelon este o joacă de copii față de prism. E vorba de uh, abilitățile care există astăzi de interceptare și tipul de date interceptate, metadatele. Acestea sunt așadar principalele subiecte pe care am dorit să le ilustrez și uh, în numele domnului Intveld îl uh, rog pe domnul Campbell să ne ajute încă o dată. Domnule președinte, dragi colegi, e într-adevăr ironică această situație. Exact în urmă cu 12 ani, pe 5 septembrie, s-au făcut uh, uh, o serie de recomandări în raportul lui Gerhard Schmidt, adoptate în unanimitate în Parlamentul European. dar au venit atacurile teroriste din Washington și New York și au lăsat o moștenire foarte grea. Teroriștii uh, au adus daune grave libertăților uh, civile prin acțiunile acestora. Cu ani înainte de uh, 11 septembrie au existat confirmări uh, ale interceptărilor uh, interceptări similare cu cele identificate de, și publicate de Edward Snowden. Exista un uh, acord uh, între NSA și GCHQ, deci SUA și Regatul Unit și ceilalți trei parteneri vorbitori de engleză. Și mai există și alte acorduri ample care uh, acum uh, ies la iveală. Chiar și în anul raportării s-a descoperit că Regatul Unit construise facilități de interceptare în nord, eh, nord eh, vestul Angliei pentru o interceptare totală, eh, cu voce, nu doar metadate. Se dorea construcția unui turn de colectare care să intercepteze unde radio. Aparatura era una de înaltă tehnologie. Se dorea acest lucru uh, și s-au creat sateliți și turnuri de acest gen, fapt care a făcut ca întreaga problemă să devină extrem de vizibilă. Și acum avem uh, facilitatea principală în imagine, unde sunt interceptate uh, comunicațiile pe internet preț de 3, și reținute preț de 3 zile. În colțul de sus vedeți uh, clădiri noi care au fost uh, adăugate pentru proiectul Tempora, care a fost identificat de Snowden, foarte controversat. La mijlocul anilor 90, cumva am început să presimțim ce va veni din partea Americii când un tehnician american ne-a oferit imagini și documente cu privire la fibra optică uh, utilizată pe coasta de vest și interceptarea prin fibră optică. Am început să căutăm camere secrete, precum cele din uh, imagine, și am încercat să documentăm problema, dar de-abia în anul 2008, un jurnalist din Regatul Unit a aflat uh, de uh, proiectul Master in the Internet, un proiect uh, care a avut reverberații în uh, tempora. Sistemul Echelon nu doar că există în continuare, dar a și crescut și și-a schimbat numele. Acum se numește Fornsat. E un slide de-al lui Edward Snowden publicat în Brazilia în urmă cu o lună. Iată o hartă cu toate stațiile de interceptare Echelon. Sunt, e un slide vechi cam de vreun an, doi, pentru că e și un, o stație în Germania închisă în urmă uh, cu ceva vreme, dar sunt și uh, stații noi în India, în Kenya, uh, în Thailanda, în Brazilia. Și uh, e un sistem integrat, uh, condus uh, de Regatul Unit sau SUA împreună cu aliații. Uh, avem și o stație în Oman pentru Orientul Mijlociu. Uh, totul face parte din această rețea de uh, colectare de date. Dar e doar o părticică a adevărului, pentru că noi știm acum cât de mic era eșelon față de ceea ce a rezultat în urma evoluțiilor tehnologice. Mici probleme tehnice, spune vorbitorul. Iată harta lui Snowden și ce a rezultat. Vedeți uh, o stație Echelon uh, din uh, Japonia, din raportul Echelon 2000. E un raport pe care l-am elaborat pentru Comisia Echelon, pe care domnul Schmidt l-a analizat, validat și inclus în concluzii. Alte stații de interceptare din SUA și așa mai departe. Dar aspectul cel mai interesant este că se colectează uh, diferite date, inputs. Vedem cum se analizează sistemele de utilizare a internetului care împânzesc planeta. E un sistem deja numit uh, de uh, domnul Applebaum, e X-Key Score. Uh, între timp m-am specializat și eu în calculatoare, de când cu uh, activitatea pe eșelon și știți că Xkeyscore acoperă totul, tot ce ține de calculatoare. Inputul în acest uh, sistem vine din trei uh, uh, surse, prin coduri obscure. Unul este FormSat, după cum ați văzut, noul nume pentru eșelon și sateliții care, sateliții care interceptează telecomunicațiile uh, și uh, în colțul din dreapta SSO, Special Source Operations. E vorba de titulatura standard pe care o utilizează agențiile pentru accesul la, fibra, la cablurile comerciale de fibră optică și uh, de telefonie prin acordul, uh, acorduri sec, adesea secrete cu companiile comerciale. Și în al treilea rând, și aici e un aspect foarte interesant, avem chenarul F6, serviciu de colectare specială, un serviciu care conduce centre de interceptare uh, pe, în facilitățile diplomatice ale uh, SUA, în vreo 60 până la 80 de situri. Ideea care este? să obții um, acces la cablurile de fibră optică submarine prin care se întreprind mare parte din relațiile comerciale în plan global. Echelon uh, acoperă și sateliții, după cum știm, și după cum au aflat de la Snowden, Regatul Unit are un rol foarte important pentru că are intenția de a sonda întreg internetul. Din 2010, 18 din principalele cabluri uh, uh, submarine au uh, trecut prin sistemul de interceptare. Unele companii poate că au rezistat și nu au fost compromise încă, dar sistemul adoptat e unul care face ca aceste cabluri să se conecteze cu sistemul de interceptare în terminal. Vedeți că e în uh, sud-vestul sud uh, Angliei. Sau interceptarea se face printr-o legătură prin fibră optică adițională sau pur și simplu fără consimțământ, deci secret. Pentru că există unele companii care uh, în plan privat fac interceptare pe ușa din dos. Există și o nouă organizație care s-a alăturat acestui sistem și oferă aranjamente majore de interceptare și despre care se crede că este cel mai mare partener de cooperare pentru GCHQ uh, și e vorba de Suedia, unde autoritatea de supraveghere are experiență deja în domeniu de ani de zile și are legi cu privire la utilizarea internetului pentru accesarea cablurilor submarine. Iată o stație de interceptare prin satelit la Lerkil, se numește Lerkil, e la Göteborg. Nu știu dacă pronunț corect și îmi cer scuze colegilor din uh, Suedia. Interesant este cu alăturarea Suediei că sunt uh, accesate cabluri uh, la care nu are nimeni altcineva acces. Sunt cabluri care trec prin uh, Uniunea Europeană cu acordul nu doar al Regatului Unit, ci și cu acordul și participarea unui alt stat membru, Suedia. Aranjamentele cooperării par să fie ample și acest uh, lucru trebuie numit ca atare. Numele de cod secrete utilizate în uh, Uh, sistem sunt menite a-i ascunde pe participanți. În momentul în care o convorbire telefonică e interceptată, uh, acesta este conferit un nume de cod și uh, astfel are loc stocarea. În ceea ce privește slide-ul cross keys uh, score, aici deja e vorba de un sistem de supraveghere la nivelul întregii planete, prin internet. E suficient să faci câteva conexiuni, uh, pentru că acum există un adevărat uh, dicționar și făcând conexiunile necesare, obții um, toate datele despre trafic. Aici aveți un alt centru de colectare în uh, zona Mării Roșii și vedeți că au fost uh, adăugate diferite facilități. City type of collection. Apoi mai există un tip de colectare a datelor uh, în zona urbană. Și acest lucru se realizează aproape în mod banal prin intermediul clădirilor care aparțin autorităților americane. Acest lucru a fost cazul în nordul Angliei E vorba de interceptări ale comunicărilor de tip radio și prezența unor astfel de turnuri, precum imaginea pe care o aveți în fața ochilor, spre exemplu, ambasada americană din Geneva, dacă treceți prin apropiere, vă puteți uita și puteți vedea că există tot felul de panouri care sunt puse pe aceste turnuri. Acum, nu știu dacă e corect, dar Edward Snowden a spus că acestea sunt utilizate în rețelele de interceptare și au fost utilizate acum câțiva ani de zile. Același lucru asemănător, spre exemplu, valabil și pentru ambasada americană în Nicosia, în Cipru. Același lucru e valabil, valabil și pentru uh, clădirile Federației, uh, ambasadelor Federației Ruse. Acest lucru se repetă cam peste tot. Puteți vedea acest lucru și în ambasada americană aici, la Bruxelles ceea ce că pare la prima vedere a fi o clădire normală, dar dacă vă uitați cu o vedere, cu privire aeriană, vedeți că s-a adăugat un adevărat etaj întreg care scapă supravegherii noastre și care, pe care nu-l putem verifica. Deci puteți vedea că aici sunt capacități integrate foarte mari care au un scop și anume colectarea datelor și interceptarea comunicărilor. E asamblat în așa fel încât să ducă la crearea unui sistem foarte complex, mult mai complex decât cel pe care îl cunoșteam în 2001. În același timp, se colectează date și prin cabluri, prin satelit, prin inspecții și prin, uh, prin diferite misiuni de inspecții și diferite forme de colaborare și de cooperare și de schimb de informații, prin acces la anumite tehnologii, acces la calculatoare, acces la acele rețele în care se pun în comun anumite informații. Deci vedeți că există foarte multe căi și mijloace pentru a obține informații. Și să nu uităm și PRISM, sistemul care a fost până la punct în uh, Statele Unite pentru a supraveghea internetul. Deci, cei care doresc să aprofundeze subiectul, vă puteți uita la aceste diagrame și aceste scheme care cu siguranță le cunoașteți deja pentru că au fost publicate de către Snowden. Dar nu uitați că mai există, în afară de programele desfășurate de către NSA, Agenția Americană Națională pentru Securitate, mai există și programele desfășurate de către FBI. Și poate că ați dori să știți și faptul că Există o listă întreagă de suspecți în listele pe care le are domnul Snowden. Nimic nu s-a publicat, spre exemplu, despre supravegherea prin satelit și felul în care acest lucru are un impact asupra vieții noastre de zi cu zi și felul în care se utilizează de către anumite agenții informațiile obținute astfel prin satelit. Ar trebui să le examinăm îndeaproape și să vedem ce se întâmplă, să putem completa acele goluri care, de, explicații care ne lipsesc. Anumite Autorități americane au spus la un moment dat că uh, au pierdut uh, foarte multe informații. Puțin așa au pretins. Acum, ce s-a întâmplat în acest interval de 12 ani? Riscurile și supravegherea au crescut foarte mult. Evident că anumite informații trebuie să fie colectate și trebuie să fie utilizate. Acest lucru a fost bine înțeles de către cei care se află oarecum în afara sferei agențiilor care se ocupă cu spionaj și informații. Dar acum să utilizezi datele persoanelor, cine sună pe cine, cine vorbește cu cine, ă, felul în care oamenii socializează, acest lucru va avea o influență, un impact. Și e ceva ă, extraordinar să pui la punct un astfel de proiect de supraveghere al internetului. Doar pentru a colecta pur și simplu orice tip de informații. Deci le colectezi odată pentru totdeauna. Evident, mai există și sistemul de hacking în computere, în calculatoare. Însă acesta se desfășoară pe o scară inimaginabilă. Deci problemele cu care ne confruntăm aici sunt fundamentale. Statele Unite și Constituția prevede anumite drepturi, prevede uh, un amendament referitor la libertăți și a fost foarte bine interpretat în cadrul Comisiei Speciale ce a fost organizată pentru a analiza acest subiect în Statele Unite. Deci, întreagă, între prerogativele cu care, de care se bucură toți acești operatori și toate aceste agenții, nu au limite, nu au constrângeri Dar se pare că acele clauze de salvgardare sau acele constrângeri, acele uh, restricții care au fost instaurate nu au funcționat. Statele uh, Unite și ONG-urile de acolo au fost foarte lente pentru a-și da seama de amploarea fenomenului și pentru a recunoaște că există o problemă. Deși avem drepturi care sunt consfințite în Cartea Drepturilor Omului, în Constituție, acest lucru a fost foarte clar evocat cu ocazia anchetei organizate de Comisia Aferentă și am avut ocazia să ne dăm seama în ce fel informațiile acestea colectate prin aceste sisteme intruzive de supraveghere pot fi utilizate în cazuri în justiție împotriva anumitor persoane. De aceea, E nevoie de un echilibru. Un echilibru și norme clar stabilite. Pentru că anumite informații colectate în mod selectiv prin aceste sisteme de supraveghere pot reprezenta un factor de risc în modul de funcționare al justiției. Iar aspectul poate cel mai predominant în momentul în care ne uităm în urmă la eșelonul în 2001 a fost un subiect care fusese deja început să fie anchetat chiar de către mine în 1998. Parlamentul a manifestat interes și a reușit să organizeze o comisie de anchetă câțiva ani mai târziu pe această temă. Dar, iată că am ajuns acum la un sistem mult mai complex, un fel de dicționar, dicționar al rutelor acestor uh, uh sisteme de colectare a informațiilor. Și asta depășește cu mult ceea ce ne putem imagina. Vă gândiți că chiar și Google conține în sine un astfel de sistem de colectare a informațiilor. Iar justificarea pentru această uh, colectare uh, masivă a datelor, fără niciun fel de motiv întemeiat, vreo suspiciune, vreo, vreo acuză, a fost justificat prin automatizarea anumitor procese, anumitor acțiuni s-a uh, introdus conceptul acesta de tehnologizare, care tehnologia reprezintă un sistem sigur, care nu poate da greș, care va lucra în slujba noastră, atât în slujba noastră a persoanelor și a ființelor umane, și care au înlocuit, de fapt, agenți Uh, ființe umane, uh, uh, funcționare angajați de către aceste agenții. Deci totul a fost tehnologizat, automatizat. Iar ultima observație în ceea ce privește echilibrul pe care trebuie să-l găsim este următoarea. Nu o să reușim noi să-i convingem să dezmembreze și să pună punct acestor sisteme de supraveghere. Da, evident că în anumite cazuri aceste sisteme de supraveghere au permis să se prevină anumite atacuri teroriste și să luptăm împotriva terorismului. Dar, dacă un lucru a fost clar demonstrat în ultima vreme, este tocmai faptul că e nevoie de echilibru. Adică trebuie ca opinia publică să fie conștientă de un fapt și anume că cel mai important te, cel mai importantă este latura democratică a societăților noastre. De aceea, sugestia mea ar fi să aducem un omagiu lui uh, domnului Snowden, care a fost cel care a denunțat primul această situație. Mulțumesc! Thank you, Mr. Campbell, for this very interesting... Mulțumesc, domnule Campbell, pentru această prezentare foarte interesantă și detaliată și argumentată. Nu mă pot împiedica să, să, să ajung la concluzia că, de fapt, ei știu tot despre noi, tot ceea ce facem, tot ceea ce zicem și că reușesc să, să scape prin anumite uh, chichițe, să scape de orice formă de control. Dragi colegi, mai avem 10 minute la dispoziție. Deci avem o mare întârziere față de ordinea noastră de zi. Așa că v-aș propune mai întâi să-l invităm pe domnul Claude Moraes să facă câteva observații, așa în concluzie, în calitate de raportor. Și poate că n-ar mai rămâne două, trei minute pentru niște intervenții foarte pe scurt, raportorii din umbră, dacă se poate. Domnule raportor, sunteți de acord? Bun. Deci, intervenții de un minut din partea raportorilor din umbră care doresc să ia cuvântul. Vă rog. Ehm, Only if you feel the need, eh? <laughs> Doar dacă vreți să interveniți, nu vă simțiți obligat. Uh, Carlos, vor, vorbiți despre raportul Echelon. De ce nu a avut consecințe? Din ce îmi dau eu seama, au existat și foarte multe probleme de ordin juridic. Uh, și nu mi se pare că lucrurile s-ar fi schimbat foarte tare acum. Pe scurt, opinia ta, te rog, mulțumesc. Jan Albrecht. Domnul Jan Albrecht. Uh, da, mulțumesc foarte mult. Au fost niște observații foarte interesante și am speranța că toate aceste informații va fi toate aceste informații vor fi luate în considerare și transmise publicului, opiniei publice. Aș avea doar o întrebare în ceea ce privește acest sistem, exchis Hork System. Domnule Campbell, ați putea eventual să ne spuneți care sunt statele care au acces la acest sistem? Și cam în ce context utilizează Uh, acest program. Programul PRISM, programul TEMPORA, programul ECHELON. În ce fel ne puteți ajuta în acest sens? Doamna președinte, și ultima solicitare de luare de cuvânt, colega Ernst. Ia, fie. Mulțumesc. Mulțumesc uh, celor trei. Nu e foarte încurajator când uh, asculți uh, cum au evoluat lucrurile de la eșelon încoace. Dar am o singură întrebare. Ce ne oferiți uh, nouă eurodeputaților ca sarcină, pentru că noi suntem în fața acestui mare subiect. Cum să-l abordăm procedural Uh, vorbim desigur din experiența acumulată la Comisia pentru Eșelon. Briefly. Să rog pe domnul Campbell să răspundă foarte succint la cele trei întrebări și apoi uh, vom uh, trage concluziile. Cred că trebuie să răspund doar domnului Albrecht despre Eschi Score. Ei se alimentează din uh, actualul sistem Echelon, deci ceea ce sateliții interceptează din comunicațiile, comunicațiile pe internet. Este sistemul american, dar și Regatul Unit are propriul său sistem care este legat de proiectul Tempora și care funcționează cam la fel, sau ce puțin așa ne așteptăm, pentru că în fond și la urmă, urmei echipamentul a fost achiziționat de la companii americane Așadar, mesajul clar este că acestea sunt baze de date integrate și știm de la raportarea pe care au făcut-o cei de la The Guardian că cei de la serviciile britanice au acces la x Score. Există o hartă cu țările care sunt incluse în XK Score, există acolo multe puncte roșii dar eu cred că ambasadele americane din majoritatea țărilor sunt locurile unde se face um, analiza datelor strânse prin exchis score. Nu știm încă în ce măsură aceste date sunt disponibile și pentru alți parteneri. Din câte ne-a spus Snowden, Principalele țări care au acces la Exchiscor sunt India, Israelul, Suedia și Franța. Dar nu sunt decât speculații deocamdată, revelații nedovedite. Eu unul cred că aceste informații sunt mai mult ca sigur împărtășite între cele cinci state parteneri în acea rețea de securitate cu America. Și acum informațiile au, fost, au început să fie declasificate, să fie publicate și din cauza lui Snowden acum și-au schimbat complet politica, politica de uh, publicarea informațiilor, politica de cooperare cu țările partenere. Mulțumesc! Au mai rămas două întrebări despre aspecte politice și legislative pentru Carlos Coelho. Da, mulțumesc. E vorba de ceea ce putem să facem noi ca Parlament. Putem să facem recomandări, putem să îi găsim pe vinovați. Și acest lucru a mai fost făcut în trecut. Noi deja am făcut recomandări către Statele Americii și le-am cerut să fie semnatarii convențiilor internaționale pe care nu le-au semnat până acum. Am făcut recomandări către secretarul general al Consiliului um, Europei, către secretarul general al ONU. Deci avem uh, posibilități. Noi avem dreptul ca um, comunicațiile și conversațiile noastre să fie protejate Trebuie să putem să luăm măsuri împotriva spionajului. De exemplu, să fie bine protejate um, schimburile de informații între Comisie și Parlament sau între Comisie și agențiile sale din uh, țări terțe. Nu avem uh, competențe pentru a adopta legi noi de la sine putere, dar putem să adoptăm recomandări. Și îl rog pe Claude Moraes să se uite la cele 44 de recomandări pe care le-am făcut noi în raportul Echelon. Unele au fost depășite, unele nu mai au niciun sens, poate, dar o mare parte dintre ele încă sunt actuale și este de necrezut că după atât de mulți ani, o mare parte din aceste recomandări care au fost adoptate atunci de Parlamentul European încă sunt valabile, deci trebuie să fim atenți. Mulțumesc, așa ajungem la sfârșitul acestei sesiuni. Cred că există trei idei principale de reținut impactul asupra libertății de exprimare, a libertății de presă, controlul democratic asupra muncii serviciilor de informații și lecțiile, mătămitele pe care trebuie să le tragem din această experiență și uh, cât de important a fost munca Comisiei de Anchetă Echelon pe vremea respectivă și dau ultimul cuvânt lui Claude Moraes, raportor. Da, mulțumesc, Sofie, oricum suntem cu mult în întârziere, nu vreau să pun la uh, încercare răbdarea nimănui. Deci, n-am să mai spun mare lucru, doar că multă lume ne ascultă pe internet. Este prima noastră audiere și atunci când uh, un uh, politician nu a avut dreptul de a se exprima și a primit timp de vorbire, acest lucru a avut consecințe asupra anchetei Echelon, deci n-ar vrea să mai repetăm această greșeală. Eu cred că trebuie ca la audierile următoare să ne acordăm și mai mult timp pentru a putea pune întrebări. Știți că pentru Echelon au avut timp uh, un an de zile, la fel și pentru predările excepționale uh, și zborul CIA tot un an de zile, dar aici nu avem decât patru luni la dispoziție, deci este un subiect complex. Avem acest plen, vot în plenară în ianuarie 2014, votul în comisie în decembrie 2013. Avem un program foarte ambițios, dar trebuie să fim realiști, să fim ambițioși față de munca pe care ne-am uh, propus să o facem. Eu cred că pentru această primă sesiune am avut parte de contribuții de foarte mare calitate, de întrebări foarte pertinente, dar concluzia ar trebui să fie să fim ambițioși. Chestiunea libertății presei, precum și învățămintele pe care trebuie să le tragem din ancheta Echelon, trebuie să ne dea de gândit. Echelon a dat greș, sau mai bine zis, nu a, a existat o urmare din cauza evenimentelor din septembrie 2011, 2001, scuzați. Dar ar fi bine să nu ne pripim să tragem concluzii. Deci acum n-am să fac concluzii, n-am să trag concluzii pentru că n-am ajuns la sfârșitul discuțiilor și sper ca la sfârșitul celor patru luni să nu ne simțim așa de deprimați, așa cum spunea Sophie. Mulțumesc tuturor pentru prezență și sper că peste patru luni uh, vom avea toate datele empirice și vom găsi și soluții. Și dacă suntem coerenți și consecvenți și în ce privește întrebările și în ce privește calitatea invitațiilor, Cred că nu vom da greș. Da, atâtea recomandări care nu au fost puse în aplicare în urma raportului Echelon din cauza circumstanțelor excepționale de atunci. Cred că asta este principalul lucru pe care l-am auzit în ultimele minute. Atât am avut de spus. Sper că colegii se vor uita atent la program. Avem în jur de 12 sau 15 întâlniri cu audieri Următoarea are loc la Strasburg săptămâna viitoare. Toate vor fi difuzate pe internet pentru că ne dorim să existe transparență totală și mai ales în ce privește procesele verbale, recomandările, toate vor fi disponibile în domeniul public. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați organizat audierea de astăzi și vă las să încheiați, doamnă președinte. Vă mulțumesc! Am ajuns la sfârșitul întâlnirii noastre, așa cum a spus și Claude Moraes, următoarea audiere va avea loc joi la Strasburg de la orele 10. Vă mulțumesc pentru prezență.